multi-annual recovery plan for Mediterranean. Um, Dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, atunci aș dori să vă informez în legătură cu deciziile coordonatorilor. Uh, se va deschide uh, termenul pentru amendamente la propunerea comisiei, deci uh, nu s-a numit niciun raportor pentru aviz la ENVI și deci nu vom avea proiect de aviz. Termenul pentru amendamente pentru colegii de la ENVI va fi deschis Uh, și după aceea vom avea votul la uh, Envi. Uh, apoi vom adopta vizul final, uh, raportorul va fi președintele, care va fi trimis comisiei competente, Comisia de pescuit înainte de votul de la, acest, de la această comisie. Termenul pentru amendamente la ENVI 14 iunie la ora 11. Votul de la ENVI probabil că va avea loc în 90 iulie iar votul la Comisia de Pescuit încă nu știm când va avea loc. Apoi, termenul pentru amendamente pentru uh, uh, aprobarea, omologarea de tip uh, pentru vehiculele cu 3-4 uh, roți în 5-6 aprilie, coordonatorii au depus fixarea termenului pentru amendamente la propunerea Comisiei pentru acest uh, dosar. Avem aceeași procedură ca și pentru dosarul precedent, iar calendarul va fi următorul. Termenul pentru amendamentele de la ENVI, 19 iunie, la ora 11. Uh, votul de la ENVI va avea loc probabil în 13 uh, septembrie, iar votul la Comisia IMCO în 10-11 octombrie, încă de confirmat. Un al treilea anunț, uh, seminarul cu privire la digitalizare și big data, uh, seminarul organizat de către grupul de lucru uh, condus de către Alois Peterle și Soledad Cabesor va avea loc în 19 iunie de la ora 10 la ora 12. Toți membrii Envi sunt invitați să participe la acest seminar. Apoi, Uh, anularea uh, sesiunilor de după masă din 21-28 iunie. Uh, aceste ședințe vor fi anulate, le ținem în rezervă dacă considerăm că e necesar. Menținem ședințele de dimineață și vă trimitem în curând proiectul de ordine de zi. Apoi interpretarea va fi disponibilă în 20 de limbi, cu excepția limbilor estonă, letonă, malteză și uh, gaelică.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 Ca de obicei, uh, ședința noastră uh, va fi transmisă pe internet uh, și dosarul este disponibil pe aplicația e-meeting. Apoi, în ceea ce privește deciziile coordonatorilor pentru ședința din 16 mai, deciziile v-au fost transmise pe mail și dacă nu aveți obiecții, atunci considerăm aceste decizii adoptate adoptarea procesului verbal din 19-20 februarie, dacă nu sunt din nou obiecții până la sfârșitul reuniunii de astăzi, atunci procesul verbal va fi considerat adoptat. Acum aș dori să vă transmit câteva informații în legătură cu uh, negocierile interinstituționale. Avem uh, cinci uh, dosare importante. În primul rând, medicamentele de uz veterinar, Uh, la uh, trilogul din 15 mai cu numărul 5, Parlamentul și Consiliul s-au axat uh, pe dispozițiile cu privire la armonizarea uh, caracteristicilor produselor, uh, pe lângă uh, articolul 70, evaluarea de risc de mediu, apoi uh, pachetul homeopat, recunoașterea reciprocă, măsurile de reciprocitate pentru produsele importate și apoi evaluarea de risc de mediu. Uh, în ceea ce privește armonizarea uh, rezumatelor uh, caracteristicilor pentru produse, uh, instituțiile au avut o dezbatere constructivă cu rezultate pozitive. Uh, ultimul trilog cu privire la produsele uh, medicinale veterinare a avut loc în 5 iunie. La acest trilog final, uh, Parlamentul, Consiliul și Comisia au convenit dispozițiile finale pe, to- finale pe toate dosarele. Acordul preliminar va fi trimis la Coreper pe, spre aprobare în 13 iunie și urmează să fie votat la Comisia noastră în 20 iunie. Un al doilea dosar important, guvernanța Uniunii Energetice, al treilea trialog informal cu privire la guvernanța Uniunii Energetice a avut loc în 23 mai. Parlamentul, Consiliul și Comisia s-au pus de acord uh, uh, pe câteva dispoziții discutate la nivel tehnic uh, cu ocazia negocierilor pe patru categorii importante. Consiliul și Parlamentul au înregistrat progrese spre atingerea unui acord în ceea ce privește piața internă a energiei și sărăcie energetică. S-a ajuns la un acord cu privire la securitatea energiei, uh, s-a dat mandatul uh, pentru a uh, finaliza cele trei chestiuni pendinte cu privire la piața energetică, deci formarea prețurilor, trimiterile la mecanismele de capacitate și zonele de ofertare și un text cu privire la sărăcie energetică. Cele două instituții s-au pus de acord să finalizeze textul cu privire la transparența în ce privește finanțarea climatică iar instituțiile au înregistrat de asemenea progrese cu privire la cooperarea macroregională și uh, dispozițiile uh, suplimentare care sunt uh, convenite la nivel tehnic. Apoi, stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente, al doilea trilog important uh, cu privire la relocarea Agenției Europene pentru Medicamente a avut loc în 22 mai. Cele trei instituții uh, au subliniat că e nevoie ca negocierile să fie finalizate cât mai repede pentru a ne asigura că agenția își continuă activitatea. Ședința a uh, uh, uh revizuit amendamentele uh, prezentate, apoi președinția și-a actualizat mandatul și a prezentat comisiei propunerea propunerile cu privire la amendamentele 4 și 6. Parlamentul European a subliniat uh, cererea pentru un angajament politic din partea tuturor instituțiilor implicate în ceea ce privește revizuirea procedurii pentru selectarea sediului agențiilor uh, și a instituțiilor europene și a solicitat uh, implicarea de plină a Parlamentului European în toate faze. Uh, din punctul de vedere al Parlamentului, cele două considerente oferite de către președinție în ceea ce privește procedura folosită pentru a uh, muta sediul uh, Agenției Europene pentru Medicamente nu reprezintă un Uh, răspuns la această cerere. Apoi, definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spiritoase, utilizarea denumirilor spiritoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimente și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spiritoase. La primul uh, uh, trilog care a avut loc în 24 mai, Parlamentul și Consiliul au avut un schimb, un prim schimb de vedere care a abordat prioritățile și principalele aspecte ale pozițiilor lor. Am avut o dezbatere constructivă și uh, s-au abordat o serie de puncte legate de protecția indicațiilor indicațiilor geografice uh, și probabil că vom ajunge în curând uh, la un acord. Totuși, având în vedere aspectele tehnice ale dosarului, uh, atât președinția cât și Parlamentul au hotărât să transmită dosarul la nivel tehnic pentru pregătirea următorului trilog. Al doilea trilog va avea loc miercuri 27 iunie. Și în fine, promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, reformare, Patru triloguri au avut loc uh, pe marginea acestui dosar. Comisia ITRE este comisia competentă. Primul trilog a consistat în prezentarea uh, mandatelor respective. În al doilea s-a discutat uh, Um, uh, competențele ITRE, ENVI are competență exclusivă doar în ceea ce privește uh, durabilitatea și energiile cu privire la gazele uh, cu efect de seră și apoi biocarburanții în transport, țintele pentru biocarburanții avansați și anumite definiții. În dialogul din 17 mai, Parlamentul European a făcut propuneri de compromis cu privire la amendamentele legate de ierarhia deșeurilor și pragurile pentru a atinge criteriile obiectivele de sustenabilitate. Raportorul a mai subliniat importanța politică a poziției Parlamentului cu privire la liniatele 8 și 10 și în ceea ce privește informațiile cu privire la originea geografică a biocarburanților, articolul 27. Celelalte dispoziții pentru articolele 27, 27 și 28 au fost uh, convenite la nivel tehnic. La al patrulea trilog din 6 iunie, o propunere de compromis uh, uh, a fost convenită care finalizează articolul 27 și s-au discutat Uh, un posibil compromis cu privire la pragurile de eficiență uh, o opțiune posibile pentru un pachet uh, au fost discutate, inclusiv dispozițiile care țin de competența ENVI. Următorul trilog va avea loc săptămâna viitoare la Uh, Strasburg. Am uh, terminat uh, cu raportarea cu privire la negocierile interinstituționale în curs, iar acum trecem la următorul punct. Avem o dezbatere în comun, prezentarea studiului EPRS pentru raportul de punere în aplicare a regulamentului CE privind introducerea pe piața produselor fitosanitare și punerea în aplicare a regulamentului privind produsele fitosanitare. Raportorul nostru este colegul nostru, vicepreședintele Pavel Poc. Uh, pentru dezbatere aș dori să dau cuvântul uh, colegilor de la EPRS uh, pentru maximum 15 cuvinte, doamnei Caterina Carantfilova și după aceea voi da cuvântul domnului Poc care va continua, după care colegii își pot aduce contribuția la dezbatere, atât grupurile politice cât și membrii, în numele personal atât în ce privește studiul EPRS cât și raportul POC. având în vedere că agri uh, PEST uh, sunt, uh, se ocupă de acest dosar. Colegii de la aceste două comisii sunt bineveniți la această dezbatere, deci dau cuvântul doamnei Caranfilova numele PRS. Mulțumesc. Este o plăcere să vă prezint din nou munca EPRS în ceea ce privește implementarea. Este al cincelea studiu pe care unitatea noastră l-a pregătit pentru a sprijini uh, Comisia ENVI în ceea ce privește rapoartele de implementare. Ne-am bazat pe date existente, dar și generate de către noi. Tocmai de aceea acest studiu a adus noi uh, cunoștințe. Aș dori să mulțumesc tuturor părților interesate care au participat la colectarea datelor. Le mulțumesc și cercetătorilor externi care au lucrat la diferite linii de cercetare. Puteți vedea numele lor pe ecrane. Din motive de timp, uh, ei nu își vor putea prezenta munca. Voi încerca eu să rezum cele 500 de pagini uh, de cercetări uh, și să vă prezint rezultatele principale. Problema ă, regulamentului este că obiectivele sale nu sunt atinse. Am să încerc să explic. Obiectivul, ă, ă, regulamentul dorește să se asigure că produsele de protecție a plantelor pe piață sunt sigure pentru sănătate și pentru mediu, dar doresc de asemenea să asigure funcționarea eficace a pieței interne și să îmbunătățească produc, producția agricolă. Aceste obiective, niciunul dintre aceste obiective nu este atins. Motivul este modul în care sunt implementate diferitele instrumente ale regulamentului. În primul rând, uh, instrumentele. Uh, aprobarea de substanțe la nivel UE, în al doilea rând, autorizarea la nivel național a acestor uh, produse folosind, folosind substanțele aprobate și, în al treilea rând, aplicarea. Încep, încep cu procedura de aprobare. Am să încep prin a vă explica etapele acestea, pentru că asta ajută la înțelegere. Procedura începe cu evaluarea substanței um, față de, um, pentru a evalua um, nivelul de periculozitate în funcție de o serie de criterii prevăzute în regulament. Dacă nu sunt uh, identificate pericole inacceptabile, va fi evaluată pentru riscuri. Asta înseamnă că evaluarea se bazează pe uh, pe riscul pe pericolul uh, adus de substanță și nu de riscul pe care îl reprezintă. Aceste pericole și riscuri sunt evaluate de către autoritatea competentă din statul membru um, raportor. Concluziile evaluării sunt uh, incluse într un într-un raport, într-un proiect de raport care este uh, supus uh, evaluării paritare la EFSA. Procesul uh, se încheie uh, cu o uh, decizie din partea comisiei. Bineînțeles, asta în urma unei proceduri complexe um, care implică experți din statele membre, um, comitete um, și așa mai departe, uh, comitologia din uh, comitetul PAF se numește acest lucru. Problemele în ceea ce privește aborda, aprobarea. În primul rând, evaluarea științifică a substanțelor, în al doilea rând, performanța autorităților competențe și, în al, competente și, în al treilea rând, transparența aspectelor procedurii. În ceea ce privește evaluarea științifică a substanțelor, există o problemă cu armonizarea. Chiar dacă armonizarea s-a îmbunătățit în domenii precum toxicologia, este incompletă în domenii în alte de domenii, cum este, de exemplu, ecotoxicologia. Asta este o problemă, deoarece uh, evaluatorii nu au putut uh, să evalueze în totalitate substanțele pentru toate pericolele și riscurile pe care le reprezintă, așa cum solicită regulamentul. Rezultatul sunt uh, efecte negative directe asupra sănătății mediului și producției agricole. O altă problemă cu armonizarea este că anumite state membre nu aplică orientările care nu sunt uh, obligatorii um, din punct de vedere juridic, deci cele care nu sunt sprijinite de comitetul PAF. Asta creează lipsă de certitudine pentru candidați, pentru că nu știu care vor fi cerințele aplicate. Pe de altă parte, rezultatele evaluării depind de um, autoritatea care a făcut evaluarea. Asta nu ar trebui să se întâmple pentru că <clears throat> asta contrazice însăși scopul armonizării și anume de a avea uh, un standard unic aplicat uniform în statele membre. Alte elemente uh, Uh, problematice se referă la evaluarea în sine. Am să menționez uh, câteva elemente care cauzează îngrijorare. În primul rând, abordarea bazată pe pericol este mm, combătută de, de cei care sprijină abordarea bazată pe risc, uh, aplicată înainte ca regulamentul să intre în vigoare. În al doilea rând, evaluarea glifozatului. Controversa aici s-a concentrat asupra um, Uh, dacă evaluarea a fost uh, făcută în mod corect și independent. În al treilea rând, cazul glifozatului a ridicat întrebarea cine ar trebui să, uh, mm, să vină, să producă probele pentru evaluare. În mod actual, evaluările se fac exclusiv aproape pe baza datelor furnizate de cei care depun cereri. Timpul este scurt, deci nu vă voi da uh, toate detaliile. Al doilea aspect al instrumentului de aprobare este legat de performanța autorităților competente la nivel național. Am, rezultatul, rezultatele ne spun că majoritatea, dar nu toate autoritățile competente dețin capacitatea instituțională pentru a fi un stat membru raportor și pentru a face evaluări uh, și rapoarte către EFSA. Există însă diferente, diferențe între autoritățile competente naționale în ceea ce privește expertiza și personalul. Toate autoritățile par să aibă personal insuficient, um, iar um, volumul de muncă de evaluare este distribuit în mod inegal între statele membre. Pe, pe de o parte, asta duce la o întârziere a evaluării substanțelor, ceea ce apoi duce la um, întârzieri în uh, etapele ulterioare. Pe de altă parte, uh, capacitățile diferite de expertiză și personal al autorităților, ale, ale autorităților competente duc la diferențe în calitatea rapoartelor, uh, proiectelor de raport de evaluare. Mai departe decât atât, majoritatea statelor membre nu fac parte uh, din procedura de evaluare paritară la EFSA. Și asta este o problemă, deoarece procedura Uh, tocmai asta are ca scop să uh, abordeze chestiunile de calitate ale rapoartelor. Tocmai uh, EFSA nu poate să își ducă la bun sfârșit această funcție de control de calitate. Toate aceste aspectele problematice fac ca implementarea uniformă să fie imposibilă. Asta are implicații la nivel de sănătate și mediu. Uh, Transparența este al treilea aspect major al uh, instrumentului de aprobare. Rezultatele noastre arată că transparența este problematică Transparența este al treilea um, aspect major al um, aprobării. Um, este problematică, mai ales la etapa autorităților naționale. În special, informațiile ce țin de evaluări devin disponibile numai în etapa evaluării paritare la EFSA, dar nu sunt folosite într-un mod uh, ușor de citit. Uh, etapa de gestionare a riscului, când se ia decizia de aprobare și, aceasta, um, și acestea îi lipsește transparența deciziile uh, din spatele gestiunii riscurilor nu sunt explicate în mod explicit și public. Asta creează spațiu pentru decizii uh, care nu uh, sunt pe baza sfaturilor științifice date de evaluatorii naționali și EFSA. Asta aduce la efecte negative asupra sănătății și mediului, scăzând încrederea publicului în sistemul de reglementare. Și comunicarea riscului este problematică. Aș dori să trec la al doilea instrument principal și anume autorizarea națională a produselor ce conțin substanțe aprobate. Evaluarea produselor și deciziile privind riscul sub această procedură uh, se iau numai la nivel de stat membru. Implementare, problemele principale de implementare au de-a face cu în primul rând, evaluarea științifică a produselor, mai ales în ceea ce privește evaluarea efectul, efectelor cumulative, în al doilea rând, performanța autorităților um, competente și, în al treilea rând, transparența. Mă voi uh, concentra asupra performanței autorităților competente și transparenței. Evaluarea noastră a relevat faptul că procedurile de autorizare uh, conțin întârzieri în evaluare și în luarea deciziilor de managementul riscului. Asta duce la nonconformitate cu, nonconformitate cu termenele legale. Există trei motive pentru asta. În primul rând, nu sunt resurse suficiente la autoritățile de, de competente. În al doilea rând, um, volumul de muncă nu este distribuit în mod echitabil între autoritățile competente și în al treilea rând, uh, nu există încredere reciprocă în evaluările diferitelor autorități. Asta duce la uh, o distorsiune ale pieței unice. Mai mult decât atât, întârzierea auto autorizărilor duce la o lipsă de produse pentru utilizatori. Uh, pentru a compensa asta, statele membre permit produse cu efecte negative dovedite asupra mediului și sănătății. Uh, Uh, în acest caz folosesc ca temei juridic articolul 53 din regulament. Obiectivul este să se uh, ofere spațiu de manevră dacă există un pericol care nu poate fi uh, îngrădit prin alte măsuri rezonabile. Însă, evaluarea noastră ne arată că articolul 53 este folosit în contradicție cu intenția legiuitorului. Vă invit uh, să citiți această uh, parte direct din studiu. În ciuda uh, faptului că aspectele de transparență ale autorizării produselor nu, nu sunt atât de puternic avute în vizor, am identificat probleme statele membre, în, part, în special disponibilitatea și accesul la informații și la evaluări și, pro, și la procedura în sine este limitat. Asta uh, îi împiedică părțile interesate să înțeleagă procedurile uh, care stau la baza deciziilor. La final, un uh, comentariu pe scurt în ceea ce privește aplicarea, al treilea instrument uh, principal al regulamentului. Studiul ne arată că produsele disponibile pe piață iar modul, și modul în care sunt folosite nu sunt în conformitate cu auto, um, condițiile din, uh, um, cu condițiile autorizate în ceea ce privește compoziție și um, uz problemele de aplicare um, sunt în mare parte din cauza autorităților naționale, dar uh, există și anumite lacune în, regu în um, regulament. Controlele la nivel uh, național sunt uh, problematice și subminează atingerea obiectivelor regulamentului în ceea ce privește efectele negative asupra sănătății mediului, pieței și producției agricole. După cum știți, după cum vedeți, implementarea uh, este problematică, iar problemele merg dincolo de evaluarea substanțelor individuale. Aici intervine mesajul uh, meu către dumneavoastră în această dimineață. Numai uh, văzând lucrurile în ansamblu s-ar putea um, um, uh, hrăni dezbaterea privind politicile într-un mod util. Evaluarea Uh, din, făcută de PRS a făcut să vină la suprafață această, această imagine complexă și uh, se poate folosi pentru, evaluarea poli, uh, pentru evaluarea și dezbaterea politicilor. Aceasta este evaluarea adăugată a muncii noastre. Voi încheia aici, vă mulțumesc pentru atenție. Împreună cu echipa de cercetători uh, suntem dispuși să vă răspundem la întrebări. Doamna Hamlin și doamna Underwood nu au putut fi prezente. Ne cerem scuze Uh, pentru absența lor, însă uh, vor fi și ele uh, disponibile să răspundă la întrebări în scris. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Îi dăm acum cuvântul domnului raportor, domnul Poci. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați colegi. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc Caterinei și nu doar pentru prezentarea Uh, excelentă. Avem aici un, un efort care a durat uh, aproape jumătate de an și care a fost uh, rezumat în câteva minute, 15 minute. Deci mulțumesc, îi mulțumesc mult pentru eforturile depuse. Vreau să mulțumesc de, de altfel tuturor colaboratorii, col, colaboratorilor de la EPRS pentru acest raport de peste 500 de pagini. Vreau să le mulțumesc însă și celor care s-au aflat la care au, au creat datele care au stat la baza acestui raport. Vom discuta cu, cu ei astăzi pentru că ni s-au alăturat în marea lor majoritate. De obicei uh, vorbim despre uh, maniera în care datele științifice trebuie să fie respectate și uh, transpuse în propunerile noastre legislative. Iată, a venit uh, timpul să aplicăm ceea ce spunem. Iată, discutăm acum acest uh, regulament. Niciodată nu s-a făcut uh, un raport de punere în aplicare a acestui re regulament. Uh, e, e îngrozitor. De 10 ani de zile regulamentul este pus în aplicare și cu toate acestea nu l-am, n-am evaluat niciodată acest uh, regulament. Uh, E drept, uh, Comisia Europeană uh, lucrează asupra regulamentului în contextul uh, procedurii RIFIT, dar aceste lucrări ale Comisiei Europene au un scop mult mai general. Tocmai de aceea acest raport din partea EPRS este deosebit de important. În uh, redactarea propriului meu raport, bineînțeles, a trebuit uh, să țin cont de limitele care mi-au fost impuse și tocmai de aceea m-am concentrat pe aspectele care sunt uh, esențiale pentru responsabilitatea comisiei noastre, Comisia ENVI. Nu am putut include toate aspectele esențiale în proiectul de raport, tocmai de aceea voi depune o serie de amendamente, însă în același timp îmi doresc ca raportul uh, să fie cât mai succint, succint cu putință. Un raport de, uh, de, de punere în aplicare nu trebuie să fie așa ca un pom de Crăciun, ci ar trebui să fie cât mai succint și cât mai clar. Aspectele legate de agricultură vor fi tratate de către Comisia uh, Agri, care va vota pe 20 sau 21 iunie. Și acum dați-mi voie să vă prezint cele trei priorități ale mele. În primul și în primul rând, punerea în aplicare este problematică. Este o problemă care ar putea să fie rezolvată printr-o mai bună cooperare între statele membre și Comisie. Pe hârtie, regulamentul nostru este foarte bun, dar obiectivele practice, din păcate, nu sunt uh, obținute. Atât uh, eforturi europene, cât și eforturi la nivel național sunt necesare pentru ca acest regulament să fie pus în aplicare corect datele incomplete, ne armonizate în anumite domenii științifice, să nu uităm, pot avea efect asupra mediului înconjurător și sănătății publice. În al doilea rând, transparența. Și aceasta este uh, problematică, transparența anumitor etape ale uh, procedurii de evaluare nu este suficientă, dar mai mult decât atât duce la neîncrederea cetățenilor europeni în acest sistem. Și tocmai de aceea salut uh, propunerea Comisiei uh, în ceea ce privește transparența și uh, durabilitatea sistemelor de evaluare europeană a anumitor domenii, precum cel fitosanitar. Dar, din păcate, această propunere nouă a Comisiei Europene nu acoperă toate elementele esențiale în contextul dat, în special activitatea PAF ar trebui să fie mai transparentă. În al treilea rând, derogările în conformitate cu articolul articolul 53 ar trebui să fie limitate. Acest articol, uh, care ar trebui să fie folosit în mod excepțional, nu ar trebui să fie folosit în mod curent. S-a constatat faptul că există cazuri în care acest articol este folosit la nivel uh, uh național uh, în ciuda intențiilor uh, Uh, in, inițiale ale legiuitorului. În 2017 au existat 360, peste 360 uh, de astfel de derogări al, uh, acordate în temeiul articolului 53. Au existat o serie de cazuri, iată, de uh, uh, abuz a articolului 53. Dar pe lângă toate aceste trei uh, priorități ar mai fi și altele. Uh, spre exemplu, ar trebui să folosim uh, practica agronomică într-o manieră cât mai bună, să folosim de asemenea gestiunea comună. Trebuie să limităm uh, Um, practicile actuale de, dat, de confirmare a datelor. De asemenea, trebuie să folosim uh, metode cât mai concludente cu putință în ceea ce privește uh, compozițiile produselor puse pe piață. În ciuda tuturor acestor probleme, regulamentul acesta în continuare este cel mai bun instrument de protecție a mediului înconjurător și sănătății publice. Eu sunt de părere că nivelul european este nivelul potrivit în care ar trebui să fie luate măsuri în acest domeniu. Însă trebuie să ne asigurăm doar că regulamentul acesta dă rezultate în ceea ce privește atingerea obiectivelor de mediu și de sănătate publică și că ține cont de principiul preca- precauției și că protejează grupurile vulnerabile ale populației, în special uh, copiii și uh, femeile, femeile gravide. Dați-mi voie să vă prezint acum uh, calendarul. În ciuda faptului că conferința președinților a decis o extindere a calendarului, în urma unor discuții bilaterale cu raportorii din umbră, am decis să respectăm calendarul inițial propus pentru acest raport, să votăm așadar în Envi pe data de 10 iulie Asta și din pricina faptului că aprobarea din partea conferinței președinților a venit mai târziu uh, decât ne-am fi așteptat. Trebuia să transmit uh, raportul uh, la tradus. Uh, Uh, data de depunere a amendamentelor rămâne aceeași, prin urmare nu avem niciun motiv pentru a încălca uh, calendarul uh, anterior. Și de altfel consider că raportul acesta ar trebui să fie finalizat înainte de vacanța de, de vară. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat acest timp de intervenție. Aștept cu nerăbdare intervențiile colegilor, ale experților și, bineînțeles, ale comisiei de asemenea. Mulțume, mulțumim, domnule raportor, și acum trecem la raportorii din umbră. Unii dintre ei nu se află în sală, poate că ni se vor alătura puțin mai târziu. Îl văd însă în sală pe domnul Oisling, căruia îi dau cuvântul. Dacă mai apoi apar raportorii din umbră ale celorlalte grupuri politice, bineînțeles vor avea posibilitatea de a interveni. Domnul Hoisling. Mulțumesc, uh, mulțumesc în primul și în primul rând pentru raport. Uh, mă încântă faptul că, iată, avem uh, un regulament de bună calitate, păcat că nu-l punem bine în aplicare. E clar că trebuie să eliminăm deficitele constatate în multe domenii. Uh, Iată, ne dăm seama din nou că statele membre ar trebui să pună în aplicare mai uh, corect legislația europeană. Uh, s-a menționat uh, glif- glifozatul. În contextul scandalului, scandalului respectiv ne-am dat seama câte lacune există în sistem și câte multe uh, Uh, probleme ar trebui să fie uh, uh, eliminate. Tocmai de aceea salutăm această propunere legată de transparența care vine din partea Comisiei Europene. Dacă această propunere merge suficient de, de departe, asta e un cu totul alt subiect, e clar că subiectul este unul sensibil, dar e clar de asemenea că trebuie să ne punem uh, Uh, întrebarea cum anume punem uh, în aplicare legislația deja existentă. Și dacă am ajuns la asta, nu putem să uh, să nu punem în discuție articolul 53 și utilizarea acestui articol 53. Am văzut că neonicotinoidele au fost interzise, dar cu toate acestea numărul de cazuri de, de uh, otrăvire n-a scăzut la nivel uh, european, asta din pricina faptului că o serie de state membre au uh, cerut o derogare în temeiul articolului 53. Deci, uh, sistemul acesta de derogări este mult prea lax, e momentul să inter- intervenim pentru a ne asigura că catastrofele sunt prevenite. După aceea, Uh, avem prea puțini experți la nivel național. Uh, știm că există această problemă, uh, de asemenea știm că există problema independenței experților. Uh, E nevoie, în mod absolut evident, uh, mai, de mai mulți uh, experți la nivel de state membre, de asemenea de experți independenți care să colaboreze cu, cu EFSA și să se asigure că procedurile puse în aplicare sunt cele corecte. Și după aceea e inacceptabil ca 27 de state membre să pună același regulament uh, în aplicare în 27 de maniere diferite. Deci armonizarea este necesară, după cum spunea domnul domnul Boc. Noi, uh, cu siguranță, ne dorim cu toții ca unul și același regulament să fie pus în aplicare în acela, același fel în toate statele membre. Vedem aici că această punere în aplicare deficitară a unui regulament uh, pune în pericol până la urmă mediul înconjurător și sănătatea publică și în acest uh, context e clar că trebuie să acționăm. Dacă această acțiune va duce până la, la urmă la o schimbare a actelor legislative, asta rămâne de văzut. Subcomisia PEST se ocupă deja de, de subiectul acesta, dar mai întâi de toate aș zice eu că trebuie să armonizăm, trebuie să punem în aplicare corect actele legislative deja promulgate și mai apoi trebuie să vedem care sunt pașii legislativi următori care se, se impun. Dar sunt de acord cu domnul raportor, luna viitoare, pe data de 12, trebuie neapărat să votăm. Nu mai avem uh, mult timp la dispoziție, dar trebuie să acționăm cât mai curând cu putință și tocmai de aceea am fost de acord cu respectarea calendarului inițial. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Pedicini este următorul raportor din umbră. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încerc să pun cap la cap uh, piesele puzzle-ului. Să ne amintim că am avut 5 ani de consultare înainte de prima propunere din partea comisiei și după aceea am mai avut uh, o perioadă de 3 ani înainte de punerea în aplicare a primului regulament și după aceea au mai trecut 10 uh, ani de punere în aplicare. Uh, Uh, și uh, iată, până la urmă, o mulțime de ani s-au scurs, poate că tocmai de aceea un milion de cetățeni au, votat, au uh, semnat uh, o petiție uh, anul trecut pentru a cere interzicerea glifosatului și pentru a cere de asemenea schimbarea sistemului. Uh, și a actelor legislative. Scandalul glifosatului a dus la pierderea încrederii în instituțiile europene, în instituțiile, uh, autoritățile competente naționale, când vine vorba despre autorizarea acestor substanțe. E clar că unele substanțe sunt mai periculoase decât altele, unele comportă riscuri mai, mai mari decât celelalte. Bineînțeles, transparența, transparența este importantă, suntem cu toții de acord cu asta, dar pe de altă parte, um, cu toții uh, ne dăm seama că activitatea uh, autorităților competente naționale este problematică pentru că nimeni nu știe ce face o autoritate dintr-un stat uh, membru în comparație cu altă autoritate dintr-un alt stat membru și în plus vedem că există o serie de autorități competente care folosesc o serie de derogări poate asta pentru că e nevoie de ele, dar și uh, dar s-ar putea ca aceste derogări să fie folosite și pentru a pune în, într-o manieră conștientă pe piață anumite uh, produse fitosanitare periculoase. Bine, nu avem timp să discutăm despre toate acestea astăzi, dar mă întreb de ce Comisia Europeană nu poate oferi garanții cetățenilor europeni. Mulțumim. Urmează doamna Godin. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul domnului Poc pe tema regulamentului cu privire la fitosanitare prezintă o serie de lacune ale sistemului deja existent la nivelul Uniunii Europene. Aceste uh, probleme au uh, devenit mai mult decât evidente în momentul scandalului glifosatului ne-am dat seama <laughs> că am avut parte de un judecător uh, final în cazul uh, glifosatului și anume Germania, care trecea prin, printr-o fuziune de mare învergură între Monsanto și Bayer. Deci, iată, sistemul este problematic și uh, raportul dovedește lucrul acesta. Raportul ne spune de asemenea că punerea în aplicare a regulamentului nu este eficientă, că nu există transparență, nu există ar- armonizare, că Comisia Europeană ar trebui să aibă puterea de a evalua mai bine ceea ce se întâmplă la nivelul statelor membre. Dar adevărul este, până la urmă, că din motive ideologice, Uniunea Europeană a dat la o parte uh, puterea statelor membre, punând toate prerogativele în ograda EFSA, respectiv a Comisiei Europene. în uh, uh, Există o serie de experți la, la nivelul statelor membre care își dau seama că sistemul trebuie să, re, să fie reformat, procedurile de evaluare a uh, substanțelor trebuie să fie schimbate, dar, uh, din păcate, uh, latră de unii singuri acești uh, experți, EFSA rămânând până la urmă la procedurile din anii valabile încă în, în anii 60, cele care sunt pe placul lobbyiștilor și a industriei. Eu sunt întru totul de acord uh, cu colegii care spun că uh, e nevoie de o acțiune la nivel uh, european în domeniu. Dar o acțiunea trebuie să se bazeze pe o, o nouă procedură, pe un nou sistem, un, un sistem care să nu mai aibă nimic de a face cu cel actual, care se bazează pe sistemul membru raportor. Uh, E uh, important ca această schimbare de paradigmă să se uh, desfășoară cât mai uh, curând cu putință. Acum, în ceea ce privește derogările, și numărul uh, crescând al acestora. Dați-mi voie să vă spun că sunt de acord cu colegii. Aceste derogări trebuie să fie scăzute ca număr, posibilitatea obținerii lor trebuie să fie scăzut. De ce? Pentru că aceste derogări distorsionează piața statelor membre. După aceea, dați-mi voie să vă spun că voi depune amendamente uh, care vor uh, susține păstrarea sistemului de evaluare care să includă autoritățile competente la nivel național. Dar asemenea voi pune în amendamentele mele și uh, uh, informații legate de faptul că există state membre care doresc să interzică anumite substanțe uh, uh, fără a o putea face din pricina faptului că, iată, există niște sisteme europene care îngrădesc puterile uh, autorităților competente. Mulțumesc! Mulțumesc. Grup, uh... Tocmai am fost informat că numele grupului ALDE, doamna Müller va vorbi, iar în ceea ce privește celelalte grupuri, uh, Urmează doamna Hoitema, deci întâi doamna Müller. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului raportor în raportul dumneavoastră criticați dur acest regulament, ceea ce mă uimește. Noi ne ocupăm la Comisia PEST de ceva vreme în detaliu cu acest regulament, am vorbit ore întregi cu experți. Chiar și acolo, unul dintre cei mai uh, critici uh, experți au spus că Europa are sistemul cel mai strict de autorizare și asta putem să recunoaștem, chiar dacă nu funcționează totul perfect. Și sunt de acord cu, pre- cu antevorbitorii. Vorbesc cu Uh, vorbesc despre aprobarea în cele trei zone. Este legislație bună, dar nu funcționează la nivel național, ne lipsește armonizarea. În calitate de raportor din umbră la Comisia pentru Agricultură, am uh, vorbit, am promovat întotdeauna ideea unei abordări pragmatice. Voi depune și aici amendamente ce este important uh, pentru noi, uh, ca grup ALDE, este să știm că uh, ar trebui să folosim un risc acceptabil um, când se folosesc produse fitosanitare. Bineînțeles că ne ajută, pentru că altfel nu le-am folosit. Ar trebui însă să facem o analiză și să um, fim atenți, la, să, o, să ținem cont de ea după aceea toată lumea Uh, dorește să folosească cât mai puțin astfel de substanțe, dar ele folosit la ceva. Mai există și o serie de substanțe care sunt folosite numai în anumite situații. Noi ne temem că vor fi eliminate aceste uh, utilizări foarte specifice. De asemenea, produsele cu risc uh, scăzut sunt in, in, trebuie incluse și ele cumva. În principiu, uh, Poziția noastră este că trebuie să cooperăm constructiv. Uh, se uh, fac multe suprapuneri cu uh, Comisia PEST. Avem o serie de experți și foarte multe posibilități de a afla lucruri noi, mult mai multe decât aici și cred că împreună ar trebui să încercăm să găsim soluții pragmatice. Mulțumim. Între timp, Uh, vorbitorul din partea PP, care o înlocuiește pe doamna McGuinness, a sosit uh, doamna de la ei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă cer uh, scuze în numele doamnei Uh, Muni, uh, doamnei uh, Măghines, care este la München, care participă de ce la zilele de studiu PP și m-a rugat să vă transmitem următoarele observații. Consideră că legislația europeană cu privire la pesticide este una dintre cele mai stricte, au spus și antevorbitorii. Regulamentul cu privire la produsele fitosanitare face parte din această reglementare, împreună cu directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor, regulamentul cu privire la biocide, Uh, regulamentul cu privire la alimentele, apoi uh, rezidurile de pesticide și regulamentul cu privire la substanțele chimice. Cooperarea între statele membre în acest domeniu este pozitivă și este în folosul tuturor factorilor implicați, cetățeni, statele membre, dar și industrie. Și uh, aduce o adevărată valoare adăugată această politică comună privind pesticidele la nivel european. Regulamentul cu privire la produsele fitosanitare reprezintă o îmbunătățire da, o să... Da, am înțeles, pentru interpreți, până vorbitoarea, o să citesc mai lent. Uh, deci, regulamentul cu privire la produsele fitofarmaceutice este o îmbunătățire clară a legislației uh, anterioare. De exemplu, tot ce ține de sus, au fost introduse criterii de suspendare care introduc aprobarea de către UE a unor substanțe considerate mutagene, cancerigene sau a perturbatorilor endocrini legislația anterioară nu prevedea toate aceste dispoziții. Însă, nu considerăm că regulamentul și-a atins uh, potențialul de plin. De exemplu, statele membre nu folosesc sistemul de zone pentru a autoriza noi produse. Apoi a mai trebuit timp pentru a ajunge la o definiție a termenului de perturbatori endocrini. Iar această definiție nu va intra în vigoare decât în noiembrie anul curent. Uh, pentru produsele fitofarmaceutice, legislația care interzice aceste substanțe în produsele fitofarmaceutice datează totuși din 2009. Deci avem aici o marjă de îmbunătățire pentru aplicarea regulamentului. Există variații foarte mari de la un stat membru la altul în legătură cu felul în care statele membre uh, respectă sau nu acest regulament. Unele state membre au folosit derogări la articolul 53 Uh, unele mai mult decât altele în orice caz. Iată care sunt uh, principalele mize ale acestui uh, regulament, independența, transparența, cercetarea și dezvoltarea. În ce privește independența? Autoritățile de evaluare naționale și europene trebuie să fie independente uh, atât uh, față de industrie cât și față de politică. Avem nevoie de o dezbatere mai aprofundată în legătură cu cine trebuie să plătească, să uh, financeze aceste studii științifice. Propunerile din uh, textul Comisiei cu privire la legislația alimentară care permit ca, EFSA să-și organizeze studiile e binevenită. În domeniul transparenței, transparența este foarte importantă pentru a asigura și a încuraja încrederea cetățenilor noștri. Cum am putea să asigurăm uh, transparența fără a-i supraîncărca pe experți? Iată o altă întrebare importantă. Autoritățile naționale au nevoie de sprijin în întocmirea rapoartelor pentru ca ele să fie mai vizibile. În fine, mă întreb dacă faptul că aceste rapoarte vor fi accesibile vor uh, face ca uh, preocupările publicului să scadă. Iată încă o întrebare la care va trebui să dăm un răspuns. În al treilea rând, uh, cercetarea și inovarea. Uh, Uh, trebuie ca sistemele să încurajeze doar uh, cercetarea, dar și uh, inovarea. În ultimii, cinci, în ultimii 5 ani, 26 de candidaturi au fost primite pentru substanțele active, dar constatăm că cererile scad, inclusiv alternativele la risc sărut, scăzut. În ultimii doi ani, de exemplu, nicio substanță activă nu a făcut obiectul unei cereri, ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze. Doamna Măghină să transmite următoarele concluzii. Agricultorii au nevoie de uh, acces uh, la instrumente pentru a uh, contracara bolile și dăunătorii. Aceste instrumente trebuie să fie sigure și eficace, iar sistemul care reglementează aceste instrumente trebuie și el să fie eficace, productiv și transparent pentru a ne asigura că consumatorii au acces la hrană sigură și la prețuri abordabile, dar și că uh, agricultorii uh, pot să producă această hrană sigură uh, Uh, folosind produce, produse fitofarmaceutice sigure pentru sănătatea lor. Mulțumim uh, pentru atenție! Mulțumim și noi! Am încheiat uh, runda raportorilor din umbră. Acum dăm cuvântul colegilor din, parte, din partea comisiei. Avem o mică întârziere și mai avem și alte puncte importante pe urmea de zi și mulți colegi s-au înscris la cuvânt vă rog să nu depășiți două minute. Primul vorbitor este doamna uh, Piric. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, raportorului. În contextul acestei dezbateri cu privire la glifosat, cetățenii, uh, consumatorii își doresc uh, transparență și de altfel uh, nu e vorba doar de de, de consumatori, ci și de agricultori. Agricultorii au nevoie de mai multă de transparență. Iată care este miza principală a acestui regulament. De fiecare dată agențiile europene au făcut dovada independenței lor, mă gândesc uh, mai ales uh, în comparație cu agențiile naționale. Însă, ce ne lipsește uh, sunt evaluările de risc pentru produsele fitosanitare ecologice. Lista nu a fost încă finalizată. Agricultorii trebuie să primească informații uh, argumentate în legătură cu aceste produse. Procedurile sunt prea costisitoare, prea greoaie, prea îndelungate. E nevoie de proceduri accelerate pentru produsele care uh, nu uh, prezintă un risc sporit. Iar Comisia refuză aceste proceduri accelerate și să stabilească un set de criterii pentru produsele cu risc minim. Această situație ar trebui să se schimbe. Iar în ce privește capacitatea de acțiune a statelor membre, cred că este foarte important ca statele membre să poată să uh, acționeze cum doresc, mai ales pentru nicotinoide. Uh, trebuie să fim realiști și să ținem cont de realitatea așa cum se face în țările de jos. Mulțumim. Doamna Melior acum. Um, Mulțumesc. Aș vrea să spun de la bun început că cea mai mare problemă mi se pare și mie uh, faptul că se pierde încrederea cetățenilor. Chiar mai departe, încrederea dintre autorități se pierde și aici trebuie să lucrăm. Salut! Tocmai de aceea inițiativa privind transparența din partea Comisiei. Sper că vom putea face progrese. Dacă avem un regulament bun, ceea ce s-a confirmat și mulțumesc uh, și din partea mea pentru acest studiu cuprinzător, totuși este problematic faptul că toate cele trei obiective, protecția sănătății cetățenilor, a mediului și uh, creșterea producției agricole, deci toate cele trei obiective nu sunt atinse. Dacă cele trei nu sunt atinse, asta trebuie să ne dea de gândit. Uh, și dacă vina este mai ales a aplicării din partea statelor membre, atunci trebuie să uh, ne gândim și la asta, nu să ne gândim imediat să schimbăm legislația de aici sau să propunem uh, nouă legislație, ci poate mai degrabă să uh, analizăm mai îndeaproape aplicarea statelor membre. Uh, S-au menționat mai multe puncte. Nu se știe care autoritate, care autoritate se ocupă, e prea puțin personal, uh, se pierde, s-a pierdut încrederea reciprocă și așa mai departe. Și vreau să uh, subliniez, această încredere trebuie recâștigată și, bineînțeles, trebuie să punem presiune spre statelor membre să-și respecte responsabilitățile și angajamentele. 386 de uh, um, amendamente, Uh, și ele trebuie să ne dea de gândit în ceea ce privește uh, glifozatul. Uh, în Germania se vorbește mult despre asta, despre cum se, substanța merge în pământ și ajunge în apă. Trebuie să rămână numai în mod excepțional. Mulțumesc, domnul Haitema. Um, Mulțumesc foarte mult. Uh, am avut uh, o reuniune cu raportorii alternativi. Dar, uh, bine, aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru raport. A abordat chestiuni foarte importante, de exemplu, transparența. Pentru mine, transparența este foarte importantă. E important să avem așa un arbitru în care să avem încredere, să ni se spună că unele substanțe sunt sigure și le putem folosi fără probleme și altele nu și deci avem îndoieli. Dar în acest sens e important să avem uh, încredere politic, uh, din punct de vedere politic, în uh, procedura de autorizare și în acest arbitru. Și cred că transparența ne poate ajuta în acest sens, tocmai pentru a câștiga încrederea și ce spunea uh, raportorul în al doilea rând despre procedura de derogare. Dar, într-adevăr, nu ar trebui să uh, facem abuz de derogări, pentru că, încă o dată, se subminează încrederea în acest arbitru și în, proces, în arbitru și în acest proces de autorizare european. Deci, e un aspect pertinent. Din punctul meu de vedere, uh, sunt trei aspecte foarte importante. Substanțele active, și combinația de substanțe active în uh, faimosele cocktailuri. La nivel european, noi hotărâm care sunt substanțele active pe care le permitem și apoi uh, statele membre analizează cocktailul respectiv. Deci poate că Uniunea Europeană ar trebui să se implice în acest proces sau să măcar să existe o comunicare mai bună între cele două proceduri de autorizare. În al doilea rând, bineînțeles, dacă e vorba despre produse fitosanitare, că e vorba de produse biologice, convenționale, sintetice, ă, trebuie să evaluăm riscul asupra mediului și asupra sănătății umane. Atâta timp cât vrei să-ți ă, protejezi ă, recolta, vei interveni în procesul natural. O vei avea o intervenție minoră, poate mai mare, dar în orice caz trebuie să evaluăm riscul acestei ingerențe în procesul natural. Unii produs, uh, produc uh, cuplu, cuplu, alții produs, uh, produse sintetice foarte toxice, trebuie să vedem. Apoi în ce privește comunicarea. În dezbaterea glifozat s-a vorbit de multe studii publicate în întreaga lume, dar și argumentarea științifică. Deci eu mi-aș dori să avem o comunicare mai bună în legătură cu felul în care sunt întocmite aceste rapoarte și după aceea să avem o comparație echitabilă. Și apoi, uh, în încheiere, folosirea mică, la scară mică și pentru micile culturi uh, trebuie să avem produse uh, fitosanitare adecvate și s-a mai spus acest lucru, ar trebui să vedem cum putem să avem un proces de autorizare mai rapid, mai lin pentru produse alternative, pentru produsele cu risc redus. Cred că aceasta este cheia pentru ca agricultura să devină mai durabilă și să aibă un impact asupra mediului mai mic. Mulțumesc, domnule Haitemans, pentru că sunteți uh, raportor în numele ALDE și deci ați uh, primit mai mult timp, dar aș dori să-i rog pe ceilalți colegi să respecte timpul alocat de două minute. Doamna Rivazi, acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, EPRS-ul pentru studiul efectuat. Mi s-a părut foarte interesant. Aș dori să insist asupra două chestiuni. În primul rând, procedura de aprobare a substanțelor active, pentru că e până la urmă faza de demarare și care generează totul după aceea. Aș dori să subliniez faptul că în regulament există o lacună. Articolul 6, alineatul uh, F, se vorbește acolo despre condiții și de restricții și se spune că dacă lipsesc informații, atunci ă, acestea ar trebui să fie trimise mai târziu. Ori problema acestor lacune privind datele din partea industriei Uh, e că deci, această lacună poate avea consecințe importante asupra sănătății. Deci, uh, sănătății. deci este o lacună a sistemului în aprobarea substanțelor active. Pentru că ne dăm seama că la câțiva ani după, 2, 4 uh, ani și așa mai departe, industria vine cu datele suplimentare care lipseau și apoi se impun restricții de folosire. Deci nu se aplică principiul precauției. Facem, de fapt, doar evaluare de risc și se acordă prea multă libertate industriei pentru a ne pune la dispoziție datele care lipsesc pentru evaluarea substanțelor. Și, uh, domnule Poc, aș merge chiar mai departe decât dumneavoastră, atâta timp cât nu avem datele cu privire la ecotoxicologie, Uh, în diverse medii și așa mai departe, nu se aprobă substanța respectivă. După ce au fost reunite toate substanțele, se acordă uh, aprobarea. Pentru că, dacă nu, problema se regăsește în statele membre după aceea, pentru că, așa cum spuneați, statele membre nu au competențele necesare și nu controlează nici utilizarea. Și deci, câteodată, avem substanța în vigoare și după aceea, după 10 ani, ne dăm seama că a fost prost folosită. Deci dacă vrem cu adevărat să ocrotim sănătatea umană, trebuie să se modifice regulamentul în amonte, tocmai cu privire la aceste lacune de informații, de date, uh, aprobarea să se facă doar dacă există toate datele și apoi uh, statele membre trebuie să se ocupe de control și de utilizare. Domnul Pieh acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să încerc uh, să fiu cât mai succint. Subiectul este foarte vast. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, EPRS și raportorului pentru contribuții. Noi considerăm că, din păcate, legislația arată foarte bine pe hârtie, dar punerea în aplicare lasă mult de dorit. Însă, în pofida tuturor uh, diferențelor, uh, în ceea ce privește implementarea nivelul, la nivel de stat membru, noi încă considerăm că nu ar trebui să schimbăm prioritățile. Noi considerăm că această dezbatere pe care o avem decurge dintr-o altă dezbatere legată de pesticide. Uh, avem, de fapt, această incertitudine Uh, care generează tot felul de articole în presă uh, și care uh, influențează și folosirea agențiilor. Deci această incertitudine, lipsa de încredere, uh, reprezintă explicația tensiunilor actuale. Cred că ar mai trebui să punem uh, uh degetul și pe rană problemele de implementare. Sigur, trebuie să le discutăm, dar pe de altă parte uh, trebuie să subliniem și faptul că noi sprijinim uh, împărțirea răspunderii între instituțiile europene și statele membre, mai ales uh, antreprenorii locali și mai ales fermierii, care cunosc foarte bine uh, piața și cunosc și specificitățile sale, inclusiv specificitățile de mediu. Deci noi nu considerăm că nu ar trebui să uh, există uh, reglementări de la nivel european Uh, însă trebuie să se facă cu o, cu o, cu o discuție aprofundată cu statele membre. E soluția la problema și e mm, și răspunsul pentru care avem așa de multe probleme de punere în aplicare. Mulțumesc, uh, doamna Dali. Fil-fat snin konna il-darba involuti ehm, Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani am avut acest uh, gen de discuție în mod regulat în, de exemplu în ceea ce privește glifozatul. Colegii au vorbit despre încrederea cetățenilor. Este foarte important acest element. Când se văd anumite analize științifice care arată că sunt substanțe care au caracter um, cancerigen sau care afectează sistemul uh, endocrin, Asta creează probleme pentru cetățeni. Cred că e datoria noastră să ne uh, asigurăm că substanțele aprobate nu afectează sănătatea umană, cea animală sau mediul. Aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului pentru că a arătat că Um, comisia noastră trebuie să continue să discute acest element, acest subiect și să, uh, în așa fel încât să ajungem la uh, un sistem uh, funcțional. Trebuie să punem pe primul loc armonizarea și monitorizarea monitorizarea plantelor, um, monitorizarea substanțelor care pot proteja plantele pe piața internă. De asemenea, interacțiunea între nivelul european și cel național e importantă. Lipsesc datele, sunt probleme cu metodologia care ne împiedică, care împiedică procesul de evaluare. De asemenea, dacă avem mai multă transparență la nivel european, putem obține mai multe um, Um, vizibilitatea economică. Însă, nu se poate face implementare fără armonizare și fără uh, stimulente pentru găsirea alternativelor. Cred că e important să promovăm cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu. Mulțumesc, urmează domnul Florent. Mulțumesc. Ascult cu atenție și sunt destul de uimit că mai suntem în viață. Eu sunt agricultor, folosesc produse fitosanitare și cunosc materialul, să zic așa. Și lucrurile nu sunt așa de negre cum le-a, le, prezentat uh, domnul uh, Pot, pe care îl uh, respect. Dar sunt de acord că trebuie să se schimbe un pic lucrurile mai ales dezbaterea privind neonicotinoidele, ne-a arătat că știm mult despre apă, dar nu știm uh, suficient despre soluri. Și dacă se iau probe de sol uh, dintr-o pășune sau dintr-un câmp uh, de rapiță găsim uh, pesticide care n-au fost uh, aplicate niciodată acolo. Deci asta, aici sunt de acord cu colegii de la Verzi. O derogare e o derogare și atât. Și trebuie cu toții să fim atenți la ce se întâmplă la nivel național, să amintim de faptul că avem o listă pozitivă, există state care folosesc uh, toate produsele de pe această listă, nu știu, 800, 1000 câte sunt și sunt date care preiau 20 sau 80. Eu mă tem, uh, la fel ca uh, colega de la Liberali, că nu o să mai avem produse pentru recolte precum căpșunile, de exemplu. Avem probleme și cu uh, indicarea, cu anumite etichetări. Uh, trebuie uh, să ne asigurăm că nu interzicem noi aici produsele fitosanitare numai pentru a importa apoi produse din exterior care sunt mm, pompate cu aceste produse. Deci e mult de lucru, dar nu știu dacă uh, Comisia PEST poate să se ocupe. E nevoie de foarte mult sprijin uh, științific și mai e de lucru la acesta. Mulțumesc. Urmează domnul Stas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi răspund imediat domnului uh, Florence. Într-adevăr, suntem în continuare în viață, dar există studii în Germania care arată că 75% dintre din insectele din Germania au dispărut. Deci avem o mare problemă. Deci există efecte asupra naturii. Mulțumesc serviciului EPRS pentru acest studiu. Am învățat foarte mult citindu-l. Mulțumesc raportorului pentru abordarea sa constructivă. În minutul și jumătate care mi-a rămas, aș vrea să mă concentrez asupra excepțiilor, derogărilor. E vorba de aliniatele 17 și 18. În aliniatul 17 solicitați statelor membre să consolideze aceste derogări. Dar când citesc uh, articolul 53 din regulamentul pentru pesticide, văd că și Comisia Europeană are un rol aici. Comisia poate sesiza EFSA, Comitetul Permanent și așa mai departe. Deci cred că trebuie consolidat rolul uh, Comisiei la punctul 17. Deci invit Comisia Europeană să ne spună cum își vede uh, rolul, cum poate ea să fie suficient de activă pentru a uh, se opune derogărilor statelor membre. În aliniatul 18 solicitați Comisiei să finalizeze metodele care permit să uh, de, determine dacă se aplică anumite derogări sau nu. De exemplu, expoziție neglija, expunere neglijabilă și uh, uh, expune, uh, și uh, pericol fitosanitar grav. Uh, cum uh, uh, interveniți uh, și întreb Comisia uh, pentru a face în așa fel încât metodele necesare să fie duse la bun sfârșit. Există un calendar? Ne puteți spune mai mult despre asta? Mulțumim! Doamna Ris, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, celor de la EPRS pentru acest uh, studiu de 500 de pagini care arată în ce măsură diferențele, disparitățile în aplicarea regulamentului uh, justifică munca noastră, munca Comisiei PESTA, acest raport. Doamna Caranfilova de la bun început a spus și citez, niciunul dintre obiective, chiar a spus, niciunul dintre obiectivele acestui regulament nu sunt atinse. Este o, o, o constatare dură. De la bun început, în partea uh, studiului, uh, în rezumatul studiului, se prevede că toate părțile interesate uh, sunt de acord că la nivel european trebuie luată decizia. Um, văd că nu am uh, foarte mult timp, dar asta este întrebarea mea. Trebuie să avem în vedere uh, un sfârșit al acestui sistem uh, dual al procesului de luare de decizie, deci evaluarea la nivel european pentru substanțe și la nivel de state membre în ceea ce privește produsele. Uh, întrebare foarte importantă care face o legătură cu punctul 1 din uh, raportul, uh, din proiectul de raport. Încă două puncte asupra care aș vrea să insist. Folosirea abuzivă a autorizărilor de urgență. La punctele 4 și 7 din, uh, din raport sunt menționate. Trebuie să punem capăt acestor abuzuri. Aș, se face apel la articolul 53 uh, care, just, care vorbește despre proceduri de urgență în situații extraordinare, dar până la urmă constatăm că, nu se, fa- că se tot prelungesc aceste urgențe și derogări și practic nu mai are nimic de, de extraordinar. Lista negativă, am menționat asta uh, și la Comisia PEST, este goală și 10 uh, ani de când a fost abordată. Mă opresc aici, raportul domnului Poc este foarte bun. Mulțumesc. Urmează domnul Andrieu, președintele Comisiei PEST. Merci, président. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu serviciului EPRS pentru munca depusă și doresc să-i mulțumesc lui Pavel pentru munca sa. Din partea majorității celor care au intervenit, Uh, îmi dau, ascultând ce au spus, îmi dau seama că subiectul e important. Importantă este sănătatea umană. Putem face cea mai bună legislație din uh, uh, lume, dar iată, totuși, ea nu este aplicată. Avem probleme de um, um, de sănătate umană, insectele care dispar, Um, um, polenizatorii dispar, toți apicultorii uh, din uh, Europa astăzi uh, arată cu degetul politicile noastre și vorbesc despre dispariția polenizatorilor. Mulțumesc, Pavel Poc, pentru propuneri. Deci, Comisia PEST în decembrie va face propuneri concrete pentru a umple golurile Noi suntem responsabili aici pentru a îmbunătăți protocoalele de uh, aprobare a pesticidelor. Nu avem timp să discutăm în detaliu, dar e vorba de cercetare și mijloacele alocate, uh, cât, de, cât finanțează industria cercetarea, uh, nivelurile de certificare, cel european și cel național. Vor fi uh, în Comisia PEST o serie de uh, Uh, propuneri concrete pentru a îmbunătăți protocoalele. Și um, există în agronomie, de exemplu, alternative deja um, care permit să protejăm sănătatea a 500 de milioane de uh, cetățeni. Acesta este obiectivul nostru. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Mulțumesc foarte mult atât pentru studiu cât și pentru propunerea lui Pavel Poc. Cred că cadrul actual de reglementare uh, lasă loc de mai bine, tocmai salut, de aceea salut uh, inițiativa de a se verifica mm, cadrul pentru aplicare, de asemenea să se uh, facă un sistem de evaluare și autorizare bazat pe date științifice. Dar pentru a relua mult din ce s-a spus, cred că la Comisia Envy trebuie să fim atenți ca atunci când lucrăm la viitorul politicii agricole comune, să avem în vedere și asta nu e vorba numai de autorizare, de transparență la autorizare, e vorba și de cantitățile de uh, pesticide folosite în agricultura europeană, iar când vorbim despre viitoarea PAC, aici uh, putem contribui să, la folosirea cât, or, a cât mai puține pesticide pentru ca toate aceste efecte să fie minimizate. Să avem o agricultură europeană competitivă care să producă alimente și furaje uh, la cel mai înalt nivel nu se va descurca niciodată fără pesticide, dar există multe alternative, există pesticide uh, ecologice sau uh, organice uh, și multe alte alternative, dar este nevoie pentru, de cercetare pentru asta. Despre asta s-a vorbit de multe ori astăzi, cercetare și dezvoltare. Primul punct și al doilea punct, cea mai bună legislație nu ne ajută la nimic dacă nu este aplicată în statele membre. Deci, aici intervine sarcina nu numai a Comisiei, ci și a deputaților în cooperarea cu parlamentele naționale pentru că, după cum am auzit deja, există prea multe derogări conform articolului 53 și asta trebuie să discutăm și cu colegii din uh, parlamentele naționale. Din acest punct de vedere, sunt uh, încrezătoare că vom putea atinge obiectivele care nu sunt atinse în momentul de față. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt întrebări adresate pe RS, le puteți trimite în scris către acest serviciu. Acum am să-i dau cuvântul Comisiei domnului Berend pentru a răspunde numele Comisiei. Thank you very much, <clears throat> Mr. Chairman, and um, thanks to the EPRS for the uh, study and the... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, EPRS pentru acest studiu, pentru prezentare. Vreau de asemenea să-i mulțumesc domnului Poci și, bineînțeles, tuturor uh, membrilor Parlamentului care au intervenit pe marginea subiectului. Cred că descoperirile pe RES uh, merg mână în mână cu uh, probele adunate de către Comisia Europeană în contextul procedurii RIFIT, care se aplică regulamentelor și actelor legislative privind uh, pesticidele. Și aceste informații și date sunt uh, coroborate de asemenea cu uh, rezultatele auditurilor demarate la nivelul statelor membre. Haideți să încep cu partea pozitivă și anume regulamentul este considerat a fi o certă valoare adăugată la nivel european. Am fost uimit de cele spuse de EPRS și anume că niciuna dintre obiectivele, niciunul dintre obiectivele acestui regulament nu au fost atinse. Uh, dar dacă intrăm în detalii, uh, dacă citim cu atenție acest uh, studiu, ne dăm seama că, până la urmă, concluziile ar trebui să fie mai nuanțate. Ne dăm seama, spre exemplu, că autoritățile de la nivel național sunt conștiente de importanța acestui regulament, de asemenea diversele organizații de protecție a consumatorilor, protecția mediului consideră că sistemul ar putea fi îmbunătățit. Asta am uh, considerat, uh, asta am descoperit și noi în cursul analizelor noastre, deci nu cred că putem spune doar uh, obiectivele n-au fost atinse, ci trebuie să ținem cont de poziția diferiților actori care de altfel sunt consultați. În ceea ce privește glifosatul, haideți să recunoaștem și să notăm faptul că nu există niciun fel de dovadă cum că analizele demarate în cazul glifosatului ar fi fost trucate sau false. Acum să trecem la raportul, raportul domnului Poc și la concluziile domnului Poc. Uh, majoritatea dintre noi suntem de acord cu aceste reco- uh, recomandări și uh, constatări. Și anume, durează foarte mult evaluarea produselor la nivelul statelor membre. Suntem conștienți de asta și, de altfel, aceasta este una dintre pro- problemele esențiale generatoare de alte probleme la nivel european. Tocmai aceste, această lentoare duce la utilizarea Uh, mai des a uh, articolului, a prevederilor de la articolul 53. De asemenea, avem un sistem uh, de recunoaștere reciprocă care se pare că nu se bucură de sprijinul tuturor statelor membre, tocmai de aceea există duplicări de efort, eforturi și toate acestea duc la Uh, tergiversări. Ne dăm în ceea ce privește uh, ne dăm seama în ceea ce privește derogările că 90% dintre derogările solicitate se aplică unor substanțe care deja sunt ap, uh, sau unor produse care deja conțin substanțe aprobate la, la nivel european. Domnul Stas întreba ce anume face Comisia din punctul acesta de vedere. Noi am cerut, să, cerut anul trecut EFSEI uh, să analizeze uh, autorizațiile oferite de șase, uh, șapte state membre pe marginea unor produse care conțin substanțe neo, de tip neonicotinoide și uh, conform rezultatelor EFSA uh, s-a constatat că există produse autorizate în temeiul articolului 53 pentru care nu existau uh, alternative, dar mai există și cazuri în care derogarea n-ar fi trebuit să fie acordată. din pricina faptului că există alternative. Ei bine, pe baza acestui raport al EFSA analizăm la rândul nostru situația în detaliu și vom lua, bineînțeles, măsuri. Domnul Stas uh, întreba dacă uh, încercăm uh, să în în eforturile noastre să tratăm mai bine conceptul de expunere neneglijabilă și uh, articolul 47 în acest sens, dar lucrăm la asta, deocamdată nu avem niște rezultate concrete. EFSA, uh, de asemenea, uh, ține de articol sau ține de procedura ține la procedura 47 Uh, și o aplică de fiecare dată când există substanțe îngrijorătoare care, pentru care se solicită derogări. După aceea s-a vorbit despre experții și capacitățile din statele membre. E clar că în unele state membre există dificultăți în ceea ce privește punerea în aplicare a evaluărilor, dar, din nou, pentru aprobarea substanțelor active, să nu uităm că mai există și uh, evaluarea EFSA, evaluarea interba, Interpares și uh, mai avem și sistemul uh, de recunoaștere reciprocă, care ar, în cazul în care ar fi bine aplicat, ar uh, face ca lucrurile să fie mult mai uh, bine puse în aplicare. S-a vorbit mult despre transparență. Uh, ați spus de asemenea că există o propunere în, sensul, uh, în ceea ce privește transparența, o nouă propunere din partea Comisiei Europene. Noi considerăm că această, aceste propuneri vor duce la îmbunătățirea transparenței în cursul procesului de evaluare. De asemenea, sunt de acord cu domnul Poc că trebuie să ținem cont de asta și în uh, faza de evaluare a riscului. Da, cu siguranță ne vom concentra pe subiectul acesta. În ceea ce privește glifosatul și neonicotinoidele, să nu uităm uităm, am creat uh, site-uri speciale în care am uh, transmis toate informațiile pe care le aveam la dispoziție, uh, pe care experții le aveau la dispoziție. Poate că e un model care ar putea să se aplice și la alte substanțe. Cu siguranță vom reflecta la asta. Au existat uh, vorbitori care au vorbit despre procedura datelor confirmatorii, uh, de confirmare și domnul Poc vorbea despre asta. Noi considerăm că Comisia respectă, de fapt, uh, regulile statutate în regulament. Și doamna Rivazi se referea la subiectul acesta. Deci aceste date sau această procedură poate fi folosită, dar în anumite condiții. Uh, am raportat deja ombudsmanului maniera în care Comisia folosește această procedură și considerăm că noi respectăm regulile și condițiile stabilite în regulament. Așadar, pe scurt, suntem de acord cu impresiile dumneavoastră, cu comentariile dumneavoastră mulți uh, dintre dumneavoastră, dar și mulți actori uh, consultați au considerat, au uh, spus clar că acest regulament este cel mai, sau acest sistem este cel mai bun la, mai bun la nivel mondial, dar în același timp ne dăm seama că există lucruri de îmbunătățit. Primii actori care ar trebui să acționeze sunt, din păcate, statele membre. Bineînțeles, vom ține cont de toate recomandările dumneavoastră, dar și cele ale Comisiei PEST. Vom ține cont de aceste recomandări în cursul evaluărilor noastre proprii și în cursul eventualilor pași viitori. Mulțumim, domnul raportor, urmează acum. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu cât mai succint cu putință. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea de care am avut uh, parte până în momentul de față. Aștept cu nerăbdare cooperarea pe viitor cu domniile lor și sunt absolut convins că vom reuși să ne achităm de rolul care ne revine. În urma acestei dezbateri, dați-mi voie să clarific niște lucruri. Îmi pare rău că doamna Müller nu mai este în sală domniei sale aș fi vrut să-i explic că niciodată n-am criticat regulamentul. N-am făcut asta în uh, raportul meu, n-am făcut-o nici în intervenția, uh, intervenția mea. Poate că a existat uh, o o neînțelegere la mijloc. Eu spuneam că regulamentul acesta este cel mai bun instrument pentru protecția sănătății, sănătății publice și me- mediului înconjurător. Vreau doar să îmbunătățesc acele elemente ale procedurii care trebuie să fie îmbunătățite. Și acum, stimați colegi, eu, eu nu vreau să vin cu un scenariu funest, nu, nici pe departe. Raportul meu se bazează pe uh, Um, informațiile obținute în cursul uh, elaborării acestui uh, studiu a, de, către de către Departamentul pentru Cercetare a Parlamentului European. Deci, uh, raportul meu doar pe aceste dovezi se bazează. După aceea, în al treilea rând, Consider că raportul nostru ar trebui să vizeze pune, punerea în aplicare mai eficientă. Raportul nu ar trebui să se concentreze pe uh, schimbarea actelor legislative. Comisia PEST se ocupă de așa ceva eventual, nu noi prin intermediul acestui raport. Și încă ceva. Eu am îndeplină încredere în departamentul nostru de cercetare. Bine, comisia vorbea despre îndoieli legate de acest uh, studiu, dar haideți să fim sinceri. Dacă uh, părțile interesate se declară a fi încântate de un act uh, legislativ, asta nu înseamnă neapărat că respectivul act legislativ este bine pus în aplicare. Asta vreau să spun comisie, așa, în glumă. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim la rândul nostru și acestea fiind spuse, dezbaterea pe tema aceasta s-a încheiat. Uh, amendamentele pot fi depuse până pe data de 12, 12 iunie la orele 11. Poate că, sau probabil, vom vota în iulie la Comisia ENVI și rămâne să stabilim uh, când anume va, vom vota uh, acest uh, raport în uh, plenară. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificarea directivei 24 din 2011. Îi dăm doamnei raportor cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă spun următoarele. Inițiativa aceasta este, într-adevăr, interesantă. a, sănătatea este una dintre cele mai importante valori ale cetățenilor europeni și tocmai de aceea sănătatea este atât de importantă. Dar știm de asemenea că domeniul este unul deloc facil, lucrurile se schimbă rapid. Eu consider că această reformare ar putea să îmbunătățească situația, ar putea să îmbunătățească uh, calitatea îngrijirilor medicale oferite la nivel european. E important să existe suficientă încredere între toți actorii. armonizarea și uh, transparența sunt de asemenea absolut esențiale și uh, la lucrul acesta se referă amendamentele depuse de către mine. Accesul la medicamente. Anul trecut, uh, Parlamentul European a încerca să, să promoveze o armonizare a testelor clinice. E important ca valorile uh, acestea, acestor teste clinice să fie accesibile tuturor uh, actorilor, tuturor statelor și de asemenea e important ca accesul la medicamente și uh, dispozitive medicale de cea mai uh, nouă generație uh, Uh, să fie garantat pentru cetățenii europeni. Dar, până la urmă, uh, să nu uităm care este marea problemă cu care ne confruntăm. Deci, uh, propunerea aceasta poate, într-adevăr, oferi asistență în toate domeniile pe care le-am îmbunătățit, poate aduce la ameliorarea situației pe piața internă, de asemenea. Soluția agreată până la final trebuie întotdeauna să fie bazată pe date științifice. Uh, calitatea cea mai bună, bazată pe date științifice de calitate. Dar pentru a se obține acest deziderat, e clar că avem nevoie de experți independenți uh, din partea uh, diferiți, diferitelor autorități competente la nivel național. Deci, calitățile științifice sau aspectele științifice trebuie să fie subliniate din nou și din nou. Metodologia folosită trebuie să fie una transparentă, trebuie să fie întotdeauna una una, uh, trebuie să fie una obiectivă, trebuie să fie de să respecte cele mai înalte uh, standarde de calitate și trebuie să fie demarate de către de experți complet independenți. Uh, probele de cea mai bună calitate trebuie să fie ambiția tuturor celor uh, angrenați în genul acesta de evaluări. Uh, Uh, de asemenea, evaluările uh, sau deciziile cu privire la evaluări uh, trebuie să fie luate cu o majoritate de două treimi, cel puțin. Asta pentru a garanta țin, luarea în considerare a tuturor opiniilor experților care provin din diversele state membre. Vorbim aici nu despre decizii politice și tocmai de aceea această majoritate de două treimi este, este suficientă. După aceea, uh, să, să ne amintim, uh, cum spuneam la începutul intervenției mele, că există o grămadă de, uh, de uh, lacune care trebuie să fie eliminate. Lipsa de armonizare ar fi una dintre aceste probleme. Dacă am schimba sau prin aceste modificări bazate pe datele științifice, Uh, cred că am putea ajunge la o armonizare a uh, evaluărilor la nivel uh, european. De asemenea, să nu uităm că statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a ține cont de specificitățile naționale în contextul testelor clinice. Și, de asemenea, evaluările sau rezultatele evaluărilor ar trebui să fie puse în aplicare în conformitate cu specificitățile specificitățile naționale. După aceea, domeniul de aplicare. Ce propune Comisia Europeană? Uh, propune niște autorită- autorizații uh, ce, centralizate pentru medicamente și dispozitive medicale. Uh, de asemenea, soluțiile inovatoare trebuie să primească o Uh, valoare specială. Inovarea, noile tehnologii care nu sunt uh, Uh, incluse în domeniul de aplicare a acestui uh, regulament ar trebui să fie considerate de acum înainte a fi uh, inovații, inovații care să se bucure de acel rang special. E important pe piața aceasta competitivă a dispozitivelor medicale să ne asigurăm că există niște condiții echitabile pentru toți, pentru toți actorii pe piață. Bineînțeles, securitatea este esențială. Uh, dar în același timp nu trebuie să uităm uh, uh, beneficiile pe care aceste toate acestea le pot avea în sensul îmbunătățirii sănătății publice. Bineînțeles, competitivitatea pieții nu trebuie să fie dată la o parte. Și tocmai de aceea eu cred că trebuie să luptăm pentru găsirea unor uh, Uh, soluții pentru absolut toate domeniile, domenii care nu sunt neapărat incluse în domeniul de aplicare a uh, anumitor acte legislative. În acest context mă gândesc la tehnologiile de mare precizie. Acestea ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare a acestui regulament. De asemenea, trebuie să ne gândim și la uh, tehnologiile de veche generație și maniera în care acestea pot să fie excluse Uh, treptat din uh, utilizare. Dar pentru ca toate acestea să, să se uh, întâmple în realitate, e nevoie de o colaborare între statele membre. După aceea, colaborarea în domeniul științific trebuie clar promovată, fără drept de tăgată. În ceea ce privește Comisia Europeană, eu consider că uh, rolul acesta, acesteia ar trebui să fie unul de control. Deci Comisia Europeană ar trebui să controleze absolut toată finanțarea acordată din uh, bugetul european. După aceea, uh, caracterul voluntar al acțiunilor interpreții își cer scuze, doamna vorbitor are un ritm deosebit de, de alert, tocmai de aceea este dificil de urmărit uh, această intervenție. Răm, uh, întorcându-ne la această intervenție, subsidiaritatea, bineînțeles, trebuie să fie luată în considerare. Uh, nu trebuie să i se aduce, uh, nu, i se, nu trebuie să i se aducă niciun fel de atingere, trebuie să ne bazăm întotdeauna pe datele uh, științifice, pe datele fundamentate din punct de vedere științific. Deci, aceste date uh, științifice sunt absolut esențiale. Ce mai era în acest uh, raport? Uh, mai avem și aliniate care se, se referă la rambursare, rambursarea îngrijirilor medicale. Consider că propunerile Comisiei sunt de bună calitate. Iată, mă apropiu de final. Accesul la medicamente. Am tot spus că accesul la medicamente ar trebui să fie îmbunătățit pentru cetățenii europeni. Există acest domeniu în care trebuie să colaborăm mai bine, dar colaborarea aceasta asta trebuie să se bazeze pe discuții. Ei bine, această propunere se bazează tocmai sau promovează tocmai această dezbatere de care avem uh, nevoie și tocmai de aceea o sprijin. Domnul președinte, trei minute pentru fiecare raportor din umbră, ceilalți oratori au doar două minute la dispoziție. Primul raportor din umbră este doamna Piric. din partea eh, Françoise Foarte domnule președinte. O reprezint pe doamna uh, eh, Grostet, care este raportor din partea noastră. Aș dori să mulțumesc pentru spiritul de guvernare de până acum. Proiectul de raport merge în direcția cea bună, chiar dacă aș dori să mai eh, intervină câteva modificări. Ca și raportoare, consider că toate aceste limite nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării. Pentru mine, cooperarea între statele membre și uh, preluarea obligațiilor trebuie să fie uh, obligatorie. Este foarte important să mergem uh, mai departe. Uh, e foarte important să ne hotărâm, uh, deci să fie foarte clar ce este permis și ce nu este permis și e foarte important să avem uh, și o evaluare cât mai Uh, clară. E clar că e nevoie de o uh, cercetare sporită, însă fără să avem uh, suprapunerea ale eforturilor. În ceea ce privește calitatea testelor clinice, sigur că situația diferă de la un stat membru la altul și, de asemenea, regulile se pot schimba chiar peste noapte, ceea ce înseamnă că statele membre au o anumită marjă de manevră deci uh, au uh, posibilitatea să facă, să introducă, uh, uh, introducă schimbări. A spus și doamna raportor acest lucru, dar cred că se merge poate uh, prea departe. Apoi, uh, cred că trebuie să avem uh, puțin uh, mai mult uh, timp la dispoziție pentru acumularea dovezilor științifice. Mă gândesc mai ales, mai ales la anumite tipuri de medicamente. E nevoie de flexibilitate și de dovezi mai clare pentru că există situații în care anumite elemente nu sunt disponibile. disponibile. O să depunem amendamente în acest sens. Apoi, domnule, doamnă, uh, domnule președinte, nu sunt de acord cu felul în care se, uh, se propune abordarea în raport. Cred că cooperarea uh, cu statelor membri este foarte importantă. Valoarea adăugată depinde însă de felul în care sistemele medicale funcționează în diversele state membre și deci Cred că pentru medicamente, care reprezintă un uh, subiect atât de delicat, uh, avem nevoie de uh, uh, limite foarte clare în ceea ce privește testele clinice, dar trebuie ca statelor membre să le revină decizia dacă vor să participe sau nu la aceste teste. Iată, domnule președinte. Și acum o să fac intervenția mea, dacă se poate, într-un minut e nevoie de mai multă cooperare. De, am uh, salutat acest lucru de mai mulți ani. Dar, din această propunere, ceea ce privește schimburi de date electronice, reiese că această cooperare este importantă pentru uh, mediul uh, universitar, dar și uh, pacienții bolnavi au nevoie de o mai bună cooperare. Uh, în țările de jos, pornind de la principiul că uh, uh, pacienții trebuie să-și poată controla um, datele medicale. Iar în ceea ce privește medicamentele, am discutat cu Anja Leitner, care este profesor la Universitatea din Rotterdam. Medicamentele sunt de 5 ori mai scumpe. Trebuie însă să atacăm industria farmaceutică, dar mai ales acționarii, pentru că ei fixează Uh, prețul medicamentelor. Deci trebuie să le transmite mesajul nostru și o să înaintez amendamente pentru că până la urmă miza o reprezintă viața sau moartea oamenilor. Și avem exemple numeroase pe care vi le putem pune la dispoziție. Mulțumim! Domnul Pieha. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, mulțumesc raportoarei pentru uh, pregătirea acestui raport. Uh, știu că acest subiect este extrem de delicat și este o prioritate. Există foarte multe păreri diverse și în ce privește rolul Uniunii Europene, dar Ehm, constatăm că există și poziții divergente, divergente. Propunerea este destul de controversată și ehm, mai mult acum când Parlamentul își pregătește propriul raport și își ehm, depune propriile amendamente. Cred că, în primul rând, ar trebui să sprijinim cadrul de cooperare să, prin teste comune și principii comune în ceea ce privește aceste uh, teste uh, științifice. Dar să nu uităm că acest raport nu vizează uh, drepturile și obligațiile statelor membre și nu vizează nici furnizarea serviciilor uh, de sănătate, pentru că e o competență a statelor membre. Când Comisia a publicat uh, raportul său, s-a vorbit doar de rezultatele pozitive, mai multă transparență, un rol sporit pentru organizațiile pacienților și așa mai departe. Însă, în calitate de eurodeputat, Sigur, împărtășesc uh, toate aceste uh, elemente pozitive, dar uh, aș dori să mă exprim și îngrijorările. În primul rând, în legătură cu articolul 5, care vorbește despre includerea uh, aparatelor medicale de uh, cu risc ridicat uh, în sfera de aplicare. Însă, evaluarea uh, aparatelor uh, este complet diferită de cea a produselor uh, medicinale. Uh, tehnologiile medicale uh, sunt folosite uh, în combinație cu medicamente, cu produse medicinale uh, și deci aceste aparate medicale. Deci am îndoieli în ceea ce privește includerea aparatelor medicale în sfera de aplicare. Să nu uităm că anumite aparate necesită și o formare specială pentru personalul medical care le folosește, dar nu se vorbește deloc în raport despre acest aspect. Să nu uităm că procedurile medicale nu fac obiectul standardizării în Uniunea Europeană și deci diferă de la un stat membru la altul. Aș dori să vă mai atrag atenția și uh, asupra faptului că avem uh, uh, limită la amendamentul 56, uh, de exemplu, la care se spune că Uh, reducem sau limităm uh, componența uh, juriului care ar trebui să acorde evaluarea. Mm, industria farmaceutică este foarte importantă, dar și industria producătoare de tehnologii medicale. Nu putem să o lăsăm deoparte. Deci trebuie să încercăm să ne atingem obiectivele. Dacă armonizăm prea mult, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, uh, evaluarea HTA, uh, să ne asigurăm că nu punem mai multe obstacole, ci că acordăm stimulente. O să depunem amendamente, acum mă opresc. Mulțumesc. Ah, Doamna Meissner, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportoare. E un subiect important, e important să lucrăm la el. Um, Grupul meu ALDE sprijină în general propunerea să avem uh, un singur HTH și nu 28 sau în fine 27. Uh, uneori există chiar mai multe în anumite state membre, deci avem chiar mai multe. Se elimină obstacole birocratice, este în beneficiul cetățenilor. Însă subiectul este unul complex și Uh, Um, problema sau um, probleme pot apărea la detalii. Uh, știți asta. Știți că statele membre um, sunt mulți sceptici, s-a pus problema subsidiarității, deci trebuie să vedem cum ne poziționăm pentru a obține o îmbunătățire a situației pentru pacienții uh, din Europa și cred că există incertitudine și în ceea ce privește modul în care va arăta procedura joint HTH Um, cred că ar fi fost mai bine dacă dacă, dacă s-ar gândi comisia mai bine cum um, să se colecteze datele, să se proceseze, iar raportarea face, face um, câteva propuneri foarte bune. Tocmai pentru că scepticismul este mare la uh, Consiliu, Uh, pentru că ar spune că se, prevă, se, fac, se impun obligații bugetare la, la sănătate pentru statele membre. E bine, acum la domeniul de aplicare, uh, raportarea propune extinderea acestuia, însă mie mi se pare complicat acest lucru. Uh, produsele medicale sunt mult mai complicate decât medicamentele și uh, mai dificil de dovedită eficacitatea. Depinde foarte mult cum este făcută intervenția, cât de bine au fost, a fost format uh, personalul și așa mai departe. Nu se poate evalua eficiența. Apoi, majoritatea statelor membre deocamdată nu au făcut uh, evaluări um, și rapoarte HTA pentru asta și dacă s-ar solicita noi rapoarte care apoi să nu fie folosite, ar fi inutil. Am fost raportor din umbră la regulamentul privind produsele medicale și știu care sunt cerințele atât de ridicate pentru studiile, pentru testele clinice și așa mai departe. Poate așteptăm să vedem rezultatul la acesta. Deci, HTA mi se pare foarte bine să, um, uh, să fie obligatoriu, um, schimb de bune practici comunicare, mi se pare iarăși o idee bună, dar în ce măsură să fie aplicarea obligatorie, uh, nu știu. Aș, aștept cu nerăbdare colaborarea. Merci. Mulțumesc, urmează doamna Rivazi. Merci, monsieur le président. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reamintesc colegilor că acest text nu este revoluționar și oricum aș dori să o felicit pe doamna Cabeson Ruiz pentru că raportul său a uh, evoluat. Sunt de acord în mare parte cu uh, concluziile sale. Avem deja o cooperare între statele membre. Nu vorbim despre autorizare, vorbim despre evaluarea ado- uh, valorii adăugate a medicamentului sau a dispozitivului medical respectiv. Una este autorizația de care se ocupă Agenția Europeană pentru Medicamente, aici încercăm să evaluăm valoarea adăugată a medicamentului. În ceea ce privește sfera de aplicare, eu cred că e foarte important să includem dispozitivele medicale, pentru că nu vorbim despre autorizare, e altă mâncare de pește, ci să vedem care este valoarea adăugată. Și e foarte importantă să avem evaluări științifice. Iar evaluarea științifică constă între, în comparația între noul medicament și medicamentele care deja există pe piață și aș dori să vă spun că uh, în prezent uh, avem prea puține date la dispoziție și deci uh, dacă acest text va fi bun, atunci laboratoarele farmaceutice vor fi obligate să facă teste comparative pentru a calcula valoarea adăugată a Uh, a medicamentului. Asta făceau organismele specifice, de exemplu din Franța și din uh, Germania. Deci uh, vom avea valoarea adăugată care va decurge dintr-o comparație privind valoarea științifică a medicamentului. Acum, uh, toate medicamentele, toate dispozitivele medicale vor fi influențate? Nu, eu cred că ar trebui să ne axăm pe noile medicamente, cele care au de-a face cu inovarea. Și știți că în ce privește cancerul există inovări uh, importante și cred că ar fi uh, util să avem acest studiu european. Și în fine, și aici uh, intru în contradicție cu părerea colegilor, nu se poate decât dacă avem o independență puternică a experților și avem uh, în prezent carte pentru independenție, nu trebuie să avem uh, experți finanțați de laboratoarele farmaceutice, pentru că dacă nu, evaluarea se va face în van. Și e importantă și transparența dezbaterilor. Asta este în uh, genele noastre uh, a europenilor. Transparența evaluărilor, a comparațiilor pentru a vedea care este valoarea adăugată a medicamentului și a dispozitivului medical respectiv. Și dacă continuăm astfel, eu o voi susține pe raportoarea noastră care a depus eforturi imense pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Următorul vorbitor uh, este doamna Conecna. Děkuji, pane <clears throat> předsedo. Možná úplně na začátek mi dovolte říct, že pro příští... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Din capul locului aș dori să spun că pentru ședința următoare putem deja constata că vrem să fim mai uh, ecologici Uh, și mi-ar plăcea ca uh, aerul condiționat uh, să funcționeze mai puțin, să nu mai duduie în sală, dar a fost doar o observație marginală, acum mă întorc la subiect. Probabil că ați observat, dragi colegi, eu salut această propunere a Comisiei Europene care dorește să introducă acest HTA european, deci eu cred că se merge în direcția cea bună. Și uh, aș dori să vă reamintesc că am salutat uh, această introducere și în rezoluția noastră de anul trecut. E foarte important să subliniem că uh, autorizarea unui medicament sau al unui uh, dispozitiv uh, medical nu uh, poate să fie uh, uh, acordată dacă nu uh, suntem uh, uh, la curent cu consecințele sale. În 2015, dacă am fi avut uh, un HTA, uh, am fi avut uh, deja în vigoare un instrument care să ne permită protejarea sănătății tuturor. Agenția Europeană pentru Medicamente procedează uh, foarte diferit uh, în legătură cu autorizațiile pentru medicamente, ceea ce are consecințe pentru pacienți. Eu spun că lipsește transparența și de aceea mi se pare foarte important ca în această propunere acest aspect să rămână obligatoriu, respectiv ca uh, toate statele membre să uh, participe uh, pentru că astfel calitatea evaluării se va îmbunătăți și toate statele membre vor avea de suportat costuri mai puține și deci evităm eforturile inutile. Această propunere va ajuta mai ales uh, țările mici, uh, precum uh, țara mea, în care nu avem suficienți experți și nici fonduri pentru a avea aceste evaluări de calitate foarte costisitoare. Salut raportul raportoarei, dar mi-a plăcut ceea ce a spus în legătură cu trialurile clinice. Uh, eu uh, sunt pentru o implicare mai mare a uh, pacienților în ce privește guvernanța, dar și în ceea ce privește bolile rare și tratamentele pentru bolile rare. E un, e un subiect care mă preocupă pe mine. Deci e foarte important să avem o posibilitate de evaluare pentru HTA. În propunere, Uh, nu se detaliază acest lucru. Însă ce nu-mi place în propunere este faptul că nu avem un proces obligatoriu de evaluare uh, în legătură cu raportul calitate-preț al unui uh, medicament. Aspectele economice, sociale și etice care au fost luate din text e o greșeală nu cred că se îmbunătățește astfel uh, textul, dar în orice caz uh, aș dori să-i transmit uh, raportoarei că mm, voi coopera pentru îmbunătățirea acestui text. Știu că nu va fi ușor și de aceea va trebui să încercăm să ne punem de acord în legătură cu sensul acestei propuneri. Da, am notat sugestia dumneavoastră în legătură cu ecologia. Am putea Uh, să facem ca domnul Demesmacher, de exemplu, să venim uh, cu uh, propriile sticle de sticlă și să renunțăm la sticlele din plastic. Următorul vorbitor este domnul Peticini. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, uh, propunerii pentru, uh, Comisiei pentru propunere. Aș dori să mulțumesc și raportoarei pentru tot ce a făcut. Noi credem că avem un punct bun de plecare. Doamna raportor a spus de mai multe ori e nevoie de aceste evaluări independente cu care suntem de acord. Apoi cooperarea voluntară care s-a practicat până acum între statele membre Uh, e foarte important ca ea să fie formalizată. Uh, a uh, sosit momentul încă o dată să oficializăm această cooperare și să avem și cerințe obligatorii, deci să avem un salt de calitate. Mă gândesc la sfera de aplicare a produselor pentru produsele medicinale. M-a mirat ce a spus colegul de la ECR, faptul că nu e nevoie de armonizare Uh, suplimentară. Mă bucur că uh, ne întâlnim aici pro-europenii și europenii. Sunt uh, aspecte pe care le putem discuta fățiș. Colegii Rivasi și Conecica au explicat că nu e vorba despre o autorizație și de aceea aș dori să spun colegilor de la PP și de la ECR și de la ALDE Uh, să studieze mai bine problema, să citească textul și să uh, vină cu uh, motive mai argumentate. Noi suntem pentru această propunere pentru că ea îndeplinește două condiții principale. În primul rând, dispariția de pe piața unor medicamente și apoi raționalizarea Uh, avantajul este că vom avea proceduri uh, nu atât de uh, îndelungate și de greoaie și apoi că vom putea pune la dispoziția pacienților proceduri mult mai performante. În Italia, de exemplu, există foarte multe regiuni în care Veneto, Lazio, de exemplu, dar și în, uh, în sud, în, uh, în Pulie și așa mai departe, uh, care sunt, fiecare are propriile proceduri, dar eu cred că ar fi important ca toate aceste proceduri să fie armonizate, nu numai la nivel național, ci și la nivel european. Deci coordonarea europeană este foarte importantă. În orice caz, Italia vă are foarte multe de oferit, putem pune la dispoziție experți uh, experiența în ce privește uh, HTA, uh, de asemenea proiectele de cercetare, uh, sperăm să uh, putem să uh, ajungem la uh, un numitor comun cât mai repede. Ultimul raportor uh, din umbră, doamna Milan. Madame Milan? She is not in the room. Nu este în sală. Atunci trecem la colegi. Două minute fiecare. Doamna Zomar acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu intervin în numele lui Peter Lize, care nu poate fi prezent astăzi pentru că este la München, la congresul grupului nostru. Deci, închipuiți-vă că sunt eu, Peter Lize. Citez, deci. Sprijin propunerea comisiei uh, și este importantă în mod special partea care promovează dialogul între um, EMA și um, organizațiile HTA, ceea ce uh, permite promovarea rezultatelor care aduc uh, avantaje pentru pacienți. Însă sunt și unele probleme. În primul rând, um, nivelul sau stadiul terapiilor este foarte diferit în statele membre statele membre care nu sunt de acord cu propunerea de um, terapie comparativă trebuie să poată uh, impune un standard mai ridicat. Dacă nu se poate acest lucru, trebuie să fie posibil un opt-out. Nu vom reuși din motive politice să consolidăm posibilitatea opt-out-ului, dar trebuie să fie soluția de ultimă instanță. În al doilea rând, în comi propunerea Comisiei uh, se spune că grupul de coordonare um, decide prin unanimitate, prin consens sau prin majoritate. Trebuie clarificat acest lucru. De cele mai multe ori se apelează la majorități duble sau calificate. Uh, nu trebuie să fie majoritate simplă sau de două treimi, uh, pentru că de multe ori uh, sunt state membre care se opun. Deci să fie o dublă majoritate ca în Consiliu. În al treilea rând, Conform propunerii comisiei, este posibil să se ia o decizie ă, ca o decizie luată de ă, comitet, chiar cu unanimitate, să fie modificată de comisie. Mi se pare lipsit de proporționalitate. Trebuie ă, ca numai în situații foarte grave din punct de vedere juridic, Comisia să pună sub semnul întrebării aceste decizii. În al patrulea rând, când vorbim despre produsele medicale, uh, trebuie să fim uh, foarte uh, precauți. Nici propunerea Comisiei, nici cea a Comisiei nu sunt cele mai bune. Propunerea Comisiei prevede așa numita procedură de scrutiny, Uh, dar aici e vorba de siguranță. Produsele verificate din punct de vedere al siguranței nu sunt neapărat adecvate pentru o evaluare HTA. Trebuie să evităm fragmentarea ca la medicamente și tocmai de aceea ar trebui să ne gândim la o procedură europeană HTA dacă au stabilit mai mult de 5 state membre procedură la nivel național. Mulțumesc! Mulțumesc, Caputo! Domnul Caputo, acum. Dreptul la sănătate, la terapia cea mai bună, este un drept de care toți uh, uh, cetățenii europeni ar trebui să se bucure și de aceea aș uh, dori să salut această propunere de regulament cu privire la evaluarea tehnologiilor medicale um, de care se ocupă colega Soledad Cabezon Ruiz. E un domeniu pe care, uh, în care noi am mai avut uh, inițiative. Trebuie să profităm de această uh, oportunitate pentru a îmbunătăți calitatea tehnologiilor de sănătate. Aceste studii clinice în domeniul cercetării trebuie să fie stimulate. Noi suntem pentru îmbunătățirea acest cadru net HTA suntem pentru operare stabilă cu participarea obligatorie a statelor membre, însă va trebui să avem o procedură de evaluare independentă de mare calitate și transparentă. Comisia Europeană ar trebui să se ocupe de buna funcționare a uh, procedurii. Uh, finanțarea acestei structuri ar trebui să fie publice și, uh, publică și independentă, așa cum a spus doamna raportor de mai multe ori. Produsele farmaceutice reprezintă un domeniu sensibil și trebuie să fim uh, vigilenți și prudenți. Uh, trebuie să încadrăm foarte bine uh, sistemul și să evităm tot felul de supape. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Pelas. Thank you very much. Uh, and... Mulțumesc foarte mult și aș dori și eu să mulțumesc doamnei uh, raportor, doamnei Capezon Ruiz, uh, pentru propunere de raport uh, pe baza propunerii comisiei. Această dezbatere mi s-a părut foarte interesantă. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul amplu manifestat, atât acordat cooperării europene în ce privește HTA și sprijinul acordat, pentru sprijinul acordat propunerii ca atare. Aș dori să vă reamintesc că această propunere nu face decât să dea uh, act uh, unui apel lansat chiar de Parlamentul European. Aș dori să vă spun că nu începem de la zero, avem 20 de ani de, de experiență de cooperare în ce privește HTA-ul și crede, de aceea am considerat că e important să intervenim din nou în acest domeniu. Împărtășim punctul de vedere al raportoarei că această propunere vizează Uh, uh, sporirea, ameliorarea nivelului privind dovezile științifice în Europeană. Aș dori să mă refer la câteva aspecte specifice care au apărut în uh, dezbatere și aș dori să încep cu această chestiune a sferei de aplicare, pentru că au fost puse câteva întrebări și am constatat și că există poziții divergențe, divergente în acest sens. Noi am încercat la comisie să ne axăm pe produsele care consideram că uh, generează cea mai mare cooperare, uh, cea mai multă valoare adăugată în urma cooperării. Deci am încercat să aliniem sfera de aplicare în funcție de certitudinea juridică. Și de aceea am optat uh, pentru produsele uh, autorizate la nivel uh, centralizat în ce privește medicamentele, iar la dispozitivele medicale ați constatat că ne am axat pe cele cu risc mare am definit uh, sfera de aplicare cu mare atenție uh, uh, industria tehnologiilor medicale a exprimat câteva îngrijorări. Am încercat să ținem cont de poziția tuturor factorilor implicați și sperăm că am, am ajuns la o propunere proporționată, echilibrată. Unii vorbitori au spus că trebuie să ținem cont de specificitățile pieței. Am ținut cont de acest lucru pentru dispozitivele medicale. Am spus că sfera de aplicare pentru aceste dispozitive este mai limitată și că nu ne, uh, nu ne interferăm cu regulamentul privind uh, dispozitivele medicale în ce privește calendarul. câteva cuvinte în legătură cu uh, elementele obligatorii din propunere. E uh, tot așa un aspect uh, care uh, a intervenit de, de mai multe ori în dezbatere. Aș dori să vă reamintesc care este menirea propunerii noastre. Noi încercăm să îi reunim pe experții cei mai buni care să coopereze și ideea principală este că această idee să fie folosită la nivel național și că nu uh, repetăm ce se face la nivel uh, național că nu există suprapuneri între cele două niveluri. Și în acest context trebuie să explicăm uh, în ce constă acest raport uh, privind evaluarea clinică. Va fi vorba de un raport uh, mai degrabă general. Nu ne gândeam la un raport în care să se spună că o tehnologie medicală este mai bună decât alta, ci să fie mai degrabă un raport științific care să fie inclusiv și de natură generală. Și aici aș dori să mă refer la Uh, intervenția uh, domnului Lize în ce privește uh, termenii de comparație. Cred că prin acest raport va fi posibil prin anumiți indici să se facă o comparație. Apoi, statele membre, după ce au uh, inclus această activitate comună în activitatea lor națională, să evalueze și testele neclinice și să, trage, să tragă concluziile uh, generale în procesul lor de evaluare națională am uh, uh, înțeles în urma dezbaterii că s-a înțeles faptul că nu ne uh, atingem de competența statelor membre în ce privește serviciile de sănătate și rambursările, de exemplu, pentru medicamente. Aș dori să mă refer acum la rolul Comisiei Europene, pentru că au fost câteva întrebări legate de rolul acesta și aș dori să-l clarific. Conform cu această propunere, așteptările noastre vizează statele membre care ar trebui să facă munca tehnică. Ei, ele au cei mai buni experți. Comisia va avea un rol de verificare să se asigure că toate uh, măsurile procedurale au fost uh, respectate și, de asemenea, Comisia va publica uh, raportul privind evaluarea uh, comună clinică. Și ajung și la echilibrul între actul principal și actele uh, de implementare și actele delegate și implicarea statelor membre, pentru că a mai fost pusă și o întrebare în acest sens. Noi am încercat ca în propunerea noastră să stabilim elementele principale. Această propunere sau textul respectiv urmează să fie completat cu uh, acte delegate și de implementare mai târziu. E important uh, să avem experiența necesară când dezvoltăm uh, uh legislația secundară și deci ne vom baza pe munca depusă acum în uh, UNETA, în acțiunea comună, astfel încât să beneficiem de pe urma uh, competențelor autorităților naționale din acest domeniu. Aș dori să vă mai asigur că în ceea ce privește independența, transparența, uh, calitatea factorilor implicați, toate aceste aspecte sunt cruciale și pentru Comisia Europeană. Sperăm că acest lucru se regăsește și în propunere și Uh, vom citi cu mare uh, atenție toate amendamentele depuse în acest sens. În ceea ce privește votul, notăm că au fost propuneri pentru a crește pragurile pentru uh, voturile, votul la grupul de coordonare. Din punctul nostru de vedere, încercăm să obținem uh, consensul în majoritatea cazurilor și e o legătură cu cele spuse de mine legătură cu natura și uh, sfera de aplicare a raportului privind uh, evaluarea clinică comună. Tocmai asta este ideea, să obținem consens în procesul de coordonare pe marginea acestui raport. Cine va efectua activitatea propriu-zisă? E foarte important acum când punem această cooperare într-un cadru juridic să ne asigurăm că avem tragerea la, tragere la răspundere, deci responsabilitatea necesară și de aceea am optat pentru soluția în care să avem autorități naționale competente ca membre ale grupului de coordonare, după care am avea cei mai buni experți uh, disponibili care să uh, depună munca tehnică. În orice caz, asta am încercat să includem în propunere și uh, sper că vom reuși să obținem ce dorim, respectiv uh, folosirea optimă a resurselor și cele mai bune practici. Sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor care mi-au fost adresate. Mulțumim și, în fine, trecem, uh, dăm cuvântul din nou doamnei raportor, uh, Cabeson Ruiz. Aș dori să vă rog, uh, dacă se poate, să nu vorbiți prea mult. A todos los shadow raporteri, también en la comisión. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră să le mulțumesc reprezentanților Comisiei Europene pentru spiritul de cooperare. Pornesc de la premisa că această inițiativă este binevenită, ținem cont de tot ce s-a zis, să nu uităm că e vorba de munca oamenilor de știință, trebuie să uh, menținem încrederea în acestea. Avem cu toții interesul ca munca lor să fie una uh, de calitate. Asta ar uh, îmbunătăți accesul la sănătate pentru cetățenii europeni. Deci este un element pozitiv. Procedura trebuie să fie obiectivă, științifică, transparentă și pe această bază cred că putem ajunge la un acord. Cred că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă. Mulțumim. Cu acest uh, punct încheiem uh, sub, subiect, discuția pe acest subiect. Ehm, termenul pentru amendamente este 13 iunie la ora 11. Vom vota în comisie pe 13 septembrie la Strasburg. Iar votul în plen ne așteptăm să aibă loc în prima sesiune din octombrie. Vă mulțumesc pentru participare la acest punct și mulțumesc și Comisiei pentru contribuție. Trecem la următorul punct, ce anume construirea infrastructurii pentru combustibile alternative în Uniunea Europeană. E timpul să acționăm. Încep prin a-i da cuvântul doamnei raportor, Cristel Schaldemose. Ah. Øh, mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Încerc să fiu succintă pentru că timpul trece repede. Aici, la Comisia Envi, am avut un um, aviz pentru Comisia de Transport. Este important să subliniem că trebuie să se întâmple ceva acum în Uniunea Europeană am fost de acord că vrem o economie cu emisii reduse de carbon. În acordul de la Paris uh, ne-am angajat ca Uniunea Europeană să reducem emisiile uh, de CO2 cu 20% până în 2020 și cu 40% până în 2030. Pentru a atinge asta este important să ne asigurăm și că avem uh, combustibile alternativi. Pentru a avea asta, avem nevoie de o infrastructură funcțională. Și despre asta vorbim aici. Aș dori să subliniez că salut acest plan de acțiune pentru combustibilii alternativi. Este o precondiție importantă să avem infrastructura necesară în Europa. Avem nevoie de o structurare ambicioasă a planurilor naționale și acest lucru nu se întâmplă însă mai ales este o responsabilitate pentru statele membre. Ele trebuie să acționeze și să implementeze obiectivele pe care ni le-am stabilit. Și ca să spunem lucrurilor pe nume, există o mare diferență între statele membre. Nu toată lumea își, asu- își respectă obligațiile și va fi crucial să se întâmple acest lucru dacă vrem să ne atingem obiectivele, să avem o abordare coordonată. Când vorbim despre uh, carburanți alternativi, lumea e pregătiv, pregătită, industria e pregătită cu soluțiile tehnice, dar așteaptă oportunitatea de a se lansa. Totul depinde de infrastructura uh, care trebuie creată la nivel de stat membru, astfel încât întreprinderile să poată beneficia de pe urma ei. Ne dorim o economie cu emisii scăzute și pentru asta avem nevoie de combustibili alternativi. În proiectul meu de aviz pentru Comisia pentru Transport, încerc tocmai asta să subliniez, că trebuie să acționăm acum, rapid. Fac uh, apel la statele membre să lanseze uh, implementarea infrastructurii pentru carburanți uh, alternativi. Asta înseamnă și că trebuie să avem uh, sisteme de încărcare electrică mm, uh, rapide de-a lungul rețelei TNT, statele membre nu acționează la fel de rapid. În avizul nostru subliniem că este nevoie de acțiune. Și o facem pur și simplu pentru că uh, întreprinderile trebuie să poată lucra la asta și uh, consumatorii trebuie să poată beneficia de pe urma lor. Este clar că trebuie să acționăm rapid iar și trebuie să facem în așa fel încât statele membre să acționeze. Statele membre au promis că vor acționa, acum chiar și trebuie să o facă. Aici, în Comisia de Mediu, noi trebuie să ne asigurăm că facem lucrurile în așa fel încât uh, să ținem cont de um, aspecte de mediu și de climă, dar există și un potențial industrial pentru statele membre. Trebuie subliniat acest lucru. Sper că puteți sprijini acest uh, aviz. Uh, poate că și eu voi face câteva amendamente pentru că nu am putut include totul de la bun început, dar în orice caz aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră. Sper că suntem cu toții de acord că, putem, că trebuie să fim ambițioși, că statele membre trebuie să înceapă să lucreze astfel încât să ne atingem obiectivele stabilite. Mulțumim, începem cu raportorii din umbră care vor avea 3 minute, ceilalți vor avea 2 minute. Primul raportor din umbră, în locul domnului Grib, doamna Zomăr, reprezintă grupul PPE. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. De data aceasta îl uh, reprezint pe colegul Grib, care mi-a transmis textul în engleză, din fericire, și nu în limba polonă. Deci, uh, îl voi citi. Domnule președinte, dragi colegi, Parlamentul European a adoptat directiva privind folos, folos, lansarea direct, infrastructurii pentru carburanți alternativ în 2014. Știm că există probleme de implementare, avem mai multe provocări. În primul rând, uh, lipsa infrastructurii de încărcare pentru autovehiculele electrice. Însă directiva se concentrează nu numai asupra infrastructurii de încărcare, ci și asupra altor combustibili alternativi. Acești uh, combustibili, mai ales gazul natural, uh, sunt necesari pentru a reduce poluarea cauzată de transportul de mare capacitate și pe distanțe lungi, pentru care nu avem încă uh, alternative electrice. Infrastructura pentru combustibili alternativi ar trebui să fie uh, finanțată suficient atât la nivel național cât și la nivel european. Este crucial ca în următorul CFM să se reflecte acest lucru. Uh, dar, bineînțeles, um, în ceea ce privește finanțarea uh, durabilă, uh, trebuie să se prevadă acest lucru. Nu în ultimul rând, trebuie să căutăm sinergiile. Comisia Envi lucrează acum la directiva privind vehiculele ecologice. Este crucial ca ambele directive să fie uh, aliniate astfel încât politicile Uniunii Europene să fie coordonate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează domnul Demesmacher. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Bună ziua! Aș dori să încep prin a-i mulțumi doamnei Șalde Moze, doamna raportor, pentru proiectul său de raport. Comisia Europeană și doamna Șalde Moze ne spun că statele membre trebuie să facă eforturi mai mari pentru a asigura această trecere către o mobilitate cu emisii reduse. Nu pot decât să aplaud, au dreptate. Însă această tranziție este esențială, știm, lu- știm foarte bine acest lucru pentru a ne respecta angajamentele în domeniul climatic, dar și pentru a face față concurenței internaționale în viitor. Dacă Uniunea Europeană dorește să continue să joace un rol pe scena internațională, Uh, și pe piața internațională a automobilului trebuie crescută cererea pentru acest tip de autovehicule. Numai astfel vom putea face față concurenței uh, cu know-how, cu cunoaștere, cu tehnologie și așa mai departe. Raportorul o spune pe bună dreptate. Încălcarea vehiculelor se face la muncă uh, sau acasă sau la muncă. Însă este nevoie de mai mult decât atât Uh, pe lângă infrastructurile solide necesare, pe lângă rețeaua TNT, trebuie să uh, punem accentul și pe rețelele private. Pe lângă asta este nevoie de rețele pentru carburanți alternativi care să țină cont de aceste vehicul, vehicule care produc uh, puține emisii sau sunt neutre din punct de vedere al emisiilor. Astfel putem sprijini cererea pentru aceste tipuri de uh, autovehicule ecologice. Apoi, principiul neutralității energetice este important. Trebuie să uh, existe această transformare completă, o tranziție completă către o uh, mobilitate neutră din punct de vedere al uh, emisiilor, dar asta nu se poate face de pe o zi pe alta. Trebuie deci să uh, permitem soluții intermediare cu emisii reduse. E clar că există diferențe între statele membre și între regiuni, dar trebuie găsite soluții care să creeze un cadru favorabil. Și cred că vor exista diferențe între regiuni. De exemplu, în Flandra, din păcate, există din ce în ce mai multe zone urbanizate uh, în, spre deosebire de, de exemplu, Anglia sau Scoția, unde există în continuare foarte multe zone rurale. Apoi, în ceea ce privește obiectivele pe termen mediu și scurt pentru vehiculele cu emisii reduse, eu cred că ar trebui să facem în așa fel încât piața pentru aceste vehicule să fie facilitată. De exemplu, prin infrastructuri adecvate de asemenea, trebuie să existe o ofertă pe această uh, piață. În orice caz, aștept cu nerăbdare cooperarea. Mulțumesc. Urmează domnul Scleț. Zahvaljujem gospodine predsedavajući. Evo samo nekoliko činjenica. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să arunc o privire către trecut, 2013. Când s-a negociat această directivă pentru infrastructura pentru combustibili alternativi, era vorba de obiective obligatorii pentru statele membre, care urmau să fie valabile pentru 2020. Apoi însă s-a negociat cu Consiliul și s-a ajuns la un compromis, ca de obicei. și s-a amânat uh, întreg uh, tot acest lucru până în 2025. Putem fi de acord cu asta, însă al doilea compromis a reieșit a fi unul uh, prost, și anume că nu uh, există obiective obligatorii. Ce înseamnă asta acum? Comisia în raportul său și în intervenția sa a spus că termenele pentru cadrele naționale strategice sau termenul era anul 2016. Apoi, un an mai târziu, 2017, s-au constatat rezultate înfricoșătoare. Multe state nici măcar nu au uh, transmis uh, cadrul strategic național. Două state n-au trimis nimic, opt state au uh, transmis un astfel de cadru care era plin de lacune și Acum încercăm să reducem emisiile din uh, sectorul transportului, care se bazează în principiu pe combustibilii fosili și în același timp încercăm ca până în 2030 să construim o rețea TNT. Dacă ținem cont deci de aceste obiective dar nu avem până atunci infrastructura potrivită la nivelul întregii Uniuni Europene, vom avea o mare problemă, iar termenele sunt foarte importante aici. Cadrul, cadrele naționale strategice nu, vo, nu sunt transmise um, suficient de repede. Dacă continuăm tot așa, nu vom atinge niciunul dintre obiective nu vom avea o rețea TNT bună, nu vom avea carburanți uh, alternativi, vom depinde în continuare de carburanți fosili, vom avea în continuare enorme emisii din sectorul transporturilor și asta numai pentru că statele membre nu sunt capabile să se adune și să ducă o, politic, o politică adecvată. Acum, în ceea ce privește uh, combustibile alternativi, uh, energie electrică, majoritatea statelor membre nu au niciun fel de interes să construiască infrastructură de încărcare. Noi tot vorbim despre infrastructură electrică și așa mai departe. Apoi, uh, gazul lichefiat. La fel, acoperirea este foarte redusă. Tot ce ar fi posibil pentru a lansa acest combustibil lipsește. Eu uh, recomand ca în raportul nostru să avem, o form avem formulări foarte hotărâte și să propunem Comisiei să aibă în vedere revizuirea acestei uh, directive. Există riscul ca obiectivele Uniunii Europene să nu fie atinse. Fără obiective obligatorii pentru statele membre nu vom reuși. Le-am dat posibilitatea să lucreze voluntar și n-a funcționat. Mulțumesc, spune președintele. Urmează doamna Evi. Evidente, la comunicație. Mulțumesc, domnule președinte. Această comunicare privind carburanții alternativi prezentată în cadrul celui de-al doilea pachet pentru mobilitate este un document important care prevede cer cerințe de investiții destul de precise E vorba de infrastructură, printre altele infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice. Pentru noi este o condiție esențială dacă vrem ca strategiile să aibă succes. Însă știm că infrastructurile lipsesc în Italia, dar și în alte uh, state membre. Italia, de exemplu, a continuat uh, să favorizeze gazul natural. În ceea ce privește uh, infrastructurile um, și interoperabilitatea. Trebuie să um, lăsăm în urmă combustibili, carburanții fosili. 90% din, din vehiculele din țara mea funcționează cu carburanți tradiționali. Astăzi vorbim despre un document care este un bun punct de pornire. Este cert că trebuie să favorizăm uh, Um, infrastructurile pentru încălcarea, încărcarea inteligentă, trebuie să mergem dincolo de ceea ce este prevăzut în normele minime prevăzute în directiva privind energia și clădirile. Trebuie să avem aceste puncte de încărcare accesibile pentru cetățeni în zonele urbane, astfel încât să putem avea serviciu continuu. Aș vrea să spun că am vrea să continuăm să lucrăm uh, la acest, uh, în acest domeniu și să spunem că avem nevoie de investiții nu numai înainte de 2020, ci și după. Marele obstacol cu care ne confruntăm este lipsa disponibilității uh, vehiculelor electrice pe piață. Și, bineînțeles, Uh, trebuie spus că suntem foarte departe de a ne atinge obiectivele în ceea ce privește calitatea aerului. Colega noastră, doamna Dali, face o treabă foarte bună în ceea ce privește autovehiculele utilitare legere. Sperăm că o putem ține tot așa. Mulțumesc! Urmează acum uh, membrii comisiei. Am încheiat cu raportorii din umbră. Începem cu doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, colegei Șaldemoze pentru foarte bunul proiect de aviz. Planul de acțiune mi se pare foarte important uh, pentru a completa revizuirea standardelor CO2 pentru uh, autovehicule, menționată de doamna Evi tocmai acum. De mai multe ori se menționează și se spune că una dintre barierele principale în ceea ce privește vehiculele cu emisii reduse este infrastructura. Însă, există mai mult de atât. Aș vrea să, vă trans- să, vă, să fac referire la o analiză uh, efectuată de Platforma pentru Mobilitate Electrică. Și uh, pentru, pentru mașini, practic, uh, nu infrastructura lipsește, ci Uh, lipsa de ofertă de astfel de autovehicule. Aceeași analiză a găsit că în medie existau 5 autovehicule pe șosele per uh, punct de încărcare, mai mult decât uh, recomandarea comisiei. Dar există probleme cu unde sunt plasate aceste puncte de încărcare. Dacă statele membre Uh, își respectă angajamentele în ceea ce privește infrastructura, ne așteptăm să existe 10 vehicule per încărcător um, în viitor și uh, asta corespunde cu obiectivul Comisiei. Însă este nevoie de investiții în puncte de încărcare atât înainte cât și după 2020 uh, pe măsură ce vor crește vânzările de autovehicule, vehicule. Um, locul uh, și interoperabilitatea sunt esențiale. Și bineînțeles este nevoie de eforturi comune între uh, industrie, uh, municipalități și nivelurile naționale european pentru a se atinge eh, obiectivele. Trebuie acționat la nivel local și național să se mobilizeze investiții, să se stabilească stimulentele potrivite și să se uh, promoveze achizițiile ecologice. De deci, bineînțeles, există un rol și pentru sectorul privat, care trebuie să de, uh, dovedească că există și argumente economice pe, pentru instalarea punctelor de încărcare. Și uh, trebuie să ia inițiativa de asemenea. Mulțumesc, urmează doamna Meissner. Mulțumesc. Doamna Müller, mă gândeam eu că este raportorul nostru din urmă, dar m-am înșelat, aș fi, m-aș fi anunțat uh, sau înscris la, la cuvânt mai devreme dacă aș fi știut. Deci uh, am fost raportor uh, din umbră în 2014, acum sunt raportor din umbră pe propunerea aceasta legislativă la TRAN și așa că știu despre ce este vorba. Ambiția comisiei în trecut nu a fost suficient de ambițioasă la începutul demersurilor uh, eram cu toții într-adevăr uh, ambițioși și Comisia și Parlamentul, dar uh, în cursul trialogurilor Consiliul ne-a pus bețe în roată. Acum suntem în plină punere în aplicare a actului legislativ. Punerea în aplicare, perioada de tranziție expiră în 2020 sau 2022 în funcție de tipul de energie, tipul de vehicule, uh, tipul de infrastructură. Dar important este că, iată, înainte de 2030 ne dorim ca infrastructura, măcar pentru uh, combustibilii alternativi să fie deja pe, pi, pe picioare. O mare ambiție, din păcate, până în momentul de față puține s-au transformat în realitate. Am încercat să ne să evaluăm posibilitățile statelor membre, a fiecărui, a fiecăruia în, în parte. Ne dorim să folosim, bineînțeles, cât mai multe tipuri de uh, Uh, combustibili regenerabili și tocmai de aceea infrastructura alternativă nu se referă doar la energia uh, electrică. Important este, iată, că ambițiile există, ele sunt uh, satisfăcătoare, problema este că până în momentul de față Uh, statele membre n-au făcut suficiente, n-au întreprins suficienți pași. S-au întreprins pași, e drept, dar nu suficienți pentru a atinge obiectivele pe 2030. Iată de ce, în momentul de față, Parlamentul European trebuie să spună, să spună lucrurilor pe nume și să ceară Comisiei Europene să se asigure că statele membre fac mai multe pentru ca decarbonizarea să fie într-adevăr realitate. Mulțumim, dăm cuvântul Comisiei. Domnul Depre. Um, mulțumesc, domnule președinte. Eu o înlocuiesc pe doamna Depre, care nu a putut fi astăzi la ședință, reprezintă GEMUV. Vreau să mulțumesc raportorului, vreau să le mulțumesc uh, și inter- uh, membrilor Parlamentului European care au intervenit astăzi. Suntem într totul de acord cu cele spuse, ceea ce nu se întâmplă prea des. Într-adevăr, în momentul uh, de față, coordonarea și coordonarea cu statele membre este prima noastră prioritate în ceea ce uh, privește punerea în aplicare a planurilor uh, naționale. Suntem de acord că aceste cadre naționale de politici nu au fost suficient puse în aplicare până în momentul de față. De asemenea, trebuie să uh, ținem cont de diferența existentă între punctele de încărcare private și cele publice. Trebuie să recunoaștem că la capitolul uh, uh, puncte de încărcare publice avem vreo 130.000 de astfel de puncte de încărcare pentru un număr mult mai mic de vehicule, dar e drept că trebuie să ținem cont de specificitățile regionale. Um, acum a venit momentul uh, uh, să cerem industriei să vină cu vehicule, Uh, electrice. De asemenea, să a venit momentul să cerem statelor membre să promoveze și mai mult genul acesta de rețele, genul acesta de, de uh, infrastructuri sau de vehicule și uh, de asemenea trebuie să găsim soluțiile transfrontaliere necesare pentru utilizatorii vehiculelor electrice. Important este de asemenea faptul că utilizăm fondurile care ne stau la dispoziție Încercăm uh, ca în următorul buget să fie bugetate toate măsurile legate de uh, de uh, infrastructura alternativă. De asemenea, ne asigurăm că toate aceste măsuri vor fi bugetate și în viitorul CFM. Folosim o serie de programe europene pentru astfel de finanțări. Uh, de asemenea, evaluăm uh, situația de pe piețele europene. Uh, important este să ne asigurăm că piețele funcționează bine, că infrastructura există, că cetățenii își conștientizează, conștientizează faptul că au la dispoziție și genul acesta de vehicule alternative. Într-adevăr, uh, nu ne referim doar la energia electrică în contextul acesta, ci, după cum s-a spus, ținem cont și de celelalte tipuri de combustibili alternativi. În 2019 vom începe revizuirea acestei uh, sau evaluarea acestei uh, directive. Va trebui să ținem cont de rapoartele pe care le vom pune, le vom primi din partea statelor membre în ceea ce privește măsurile întreprinse. Uh, deci trebuie să respectăm uh, etapele, dar uh, trebuie să fiți convinși de faptul că vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că acest act legislativ este cât mai eficient cu putință. Mulțumim foarte mult și acum două minute pentru raportor în încheiere. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Cred că suntem în mare de acord unii cu alții Sper din tot sufletul că veți depune o serie de amendamente care să transforme textul meu într-unul și mai ambițios. Într-adevăr, ambițiile spor, sporite sunt esențiale. Joia viitoare este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Sper că vom ajunge la un proiect uh, de aviz cât mai ambițios cu putință pentru ca remarcele noastre să fie luate în considerare. Mulțumim foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este 12 iunie. Vom vota la comisia noastră pe 10 iulie. La TRAN votul va fi organizat pe 24 septembrie și o rămâne de văzut când anume vom putea vota în plenară. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de calitatea apei destinate consumului uman, o reformare. Suntem uh, ușor în urmă și tocmai de aceea uh, voi fi cât mai strict. Vă asigur că voi fi foarte strict. Uh, Vreau să-i dau acum uh, cuvântul raportorului. Domnia sa are 5 minute la dispoziție pentru o intervenție introductivă, mai apoi 3 minute pentru fiecare raportor în umbră și 2 uh, minute pentru fiecare coleg care dorește să mai intervină. Vom aloca și uh, comisiei însă 5 minute pentru reacții. Bine, și eu sunt raportor din umbră la acest dosar și eu mi-aș dori mai mult uh, timp pentru intervenția în, uh, mea, dar totuși trebuie să terminăm uh, ședința la orele 12.30. Domnule Danta, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să respect timpul care mi-a fost acordat. Această propunere de directivă corectează prima corectură din uh, 98. Era vorba despre o directivă din uh, anul 80 care era modificată pentru prima dată publicată în, uh, în acest an 98. Uh, ideea este aceea de a îmbunătăți caracterul apei potabile. Uh, ideea este să folosim, folosim un sistem de bazat pe riscuri în întreaga procedură de prelucrare a apei potabile. Totul pornește de la inițiativa cetățenească cu privire la calitatea apei, uh, și, uh, până la urmă, aceste, această reformare pune în uh, discuție un nou subiect și anume acela al uh, materialelor care intră în contact cu apa. Noi considerăm că propunerile comisiei merg în direcția cea bună, se ține cont de cadrul științific în ceea ce privește parametrii acceptați și se creează, de asemenea, prin această reformare, un cadru just pentru cetățenii europeni. Totuși există și unele slăbiciuni. Mi se pare că propunerile comisiei nu sunt neapărat uh, practice, nu țin cont de realitatea de la fața locului. Mă gândesc acum la distribuirea apei uh, sau uh, la eșantioanele care trebuie să fie colectate. Cred că studiul de impact nu ține cont de efectele financiare Uh, pe care trebuie să le suporte operatorii și deci consumatorii până la urmă. Trebuie să discutăm despre lucrul acesta. Principiul precauției uh, în, uh, în ceea ce privește substanțele emergente, aici subiectul acesta apare la parametrii. Ei bine, mi se pare că subiectul trebuie să fie clarificat. După aceea, coordonarea acestei directive cu alte acte legislative europene, pe cum uh, directiva cadru privind apa, dar nu doar aceasta, mă gândesc uh, de asemenea la utilizarea apei în uh, contextul agroalimentar. E bine, legătura aceasta de, care ar trebui să se bazeze pe coerență trebuie să fie specificată din punctul meu de vedere și tocmai de aceea am venit cu o serie de amendamente în ceea ce privește parametrii acceptați țin uh, Uh, să se facă o legătură cu uh, deciziile luate la OMS. Uh, de asemenea, vin cu amendamente care țin de responsa- care se referă la responsabilitățile statelor membre. Eu consider că statele membre trebuie să fie să, să dețină în continuare posibilitatea de a stabili cerințele de calitate minime și de asemenea consider că Uh, uh, sistemul de derogații ar trebui să fie păstrat, uh, ținându-se cont de contact, contextul actual și ar trebui să fie um, încurajată reacția rapidă a statelor membre. După aceea, abordarea bazată pe risc. Să nu uităm că pentru uh, în ceea ce privește, trebuie să, să uh, ținem cont de uh, legătura între această abordare și prevederile incluse deja în directiva cadru privind apa. Dar eu consider că propunerea Comisiei merge puțin prea departe. Uh, nu consider uh, că um, uh, unele dintre aceste riscuri ar trebui, sau unele dintre direcțiile în care merge Comisia, Europe, în care merge Comisia Europeană ar trebui să fie considerate a fi valabile. Totuși există riscuri în zone vulnerabile, în cadre vulnerabile. Mă gândesc la uh, Uh, orfil, orfelinate sau uh, um, aziluri de bătrâni, etc. Deci riscuri uh, specifice care ar trebui să fie, bineînțeles, incluse într-o abordare a autorităților. După aceea, în ceea ce privește materialele de construcție și armonizarea materialelor care intră în contact cu, cu apa, bine, consider că abordarea uh, Comisiei nu este neapărat cea mai potrivită. Să nu uităm că există la Consiliu o serie de propuneri care ar putea fi luate în considerare. După aceea, calitatea, în ceea ce privește calitatea, calitatea ar trebui să fie garantată pentru toată lumea. Într-adevăr, tarifarea trebuie să fie uh, trebuie să fie uh, una care să țină cont de uh, capacitățile financiare ale oamenilor, dar nu trebuie să mergem prea departe nici în acest sens. Uh, în ceea ce privește transparența și informațiile acordate consumatorilor, cred că trebuie să ținem cont de diferența existentă între informațiile care ar trebui să fie accesibile permanent, uh, informațiile cu caracter general și după aceea informațiile care se, uh, se, se adresează mai degrabă experților. Mulțumesc foarte mult pentru a, atenție. Mulțumesc că urmează primul uh, raportor din umbră. Domnul Palmer, mulțumesc mult, domnule președinte. Trei minute nu e o durată prea mult, uh, prea mare de timp pentru a face toate comentariile necesare. Voi încerca să respect timpul. Uh, încep însă cu punctul cel mai important. Cred că majoritatea dintre noi uh, considerăm că e de la, bine, de la sine înțeles faptul că apa pe care o Uh, primim prin robinete, cu care suntem uh, alimentați prin robinete, este curată, este sigură. Dar uh, lucrurile nu stau chiar așa există într-adevăr acest, uh, acest drept la care, uh, pe care îl avem cu toții, toți cetățenii europeni. Din păcate, nu toți oamenii noștri beneficiază, de această apă de calitate, apă curată și tocmai de aceea, iată, avem această reformare. Ne dorim ca în 2018 toată lumea uh, să aibă acces la apă curată. Asta spune și inițiativa cetățenească pe care, iată, Comisia o, o ia în considerare în venirea, în această acest proces de reformare. După aceea, grupul meu nu este uh, de acord cu niciun fel de propunere care ar putea avea drept uh, consecință scăderea sănătății publice. Noi pe sănătatea publică ne vom concentra în eforturile uh, demarate pe marginea acestei directive. Uh, cea mai bună politică este politica care, într-adevăr, ține cont de sănătatea publică, dar uh, cea mai bună politică este, de asemenea, cea care nu creează uh, îngrijorări și poveri uh, inacceptabile. Și aici ne dăm seama că echilibrul este esențial și echilibrul cu e greu de atins în context. Haideți să vă dau câteva exemple. Uh, perturbatorii endocrini. Vedem că o serie, uh, cetățenii sunt tot mai îngrijorați de aceste substanțe uh, și uh, această îngrijorare trebuie să fie inclusă și în această re, reformare. După aceea, uh, în al doilea rând, să ținem cont de specificitățile fiecarei regiuni în parte. Să ne gândim, spre exemplu, la regiunea Veneto din Italia, în care solul este încărcat cu o serie de substanțe specifice de, de care Uniunea Europeană, respectiv Comisia Europeană, nu ar trebui să uite. Deci, uh, în momentul de față, nu sunt, nu sunt împotriva vrunea dintre propunerile directi- uh, raportorului, uh, dar ne asumăm uh, responsabilitatea de a analiza și pe viitor propunerile domniei sale, dar și propunerile Comisiei Europene. Uh, și încă ceva, tarifarea și accesul la apă sunt absolut esențiale pentru grupul nostru. Uh, noi considerăm că dacă apa nu este accesibilă, atunci de ce am oferi un acces uh, cât mai larg la acest bun? Mulțumim, domnul Dorman urmează. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportul, raportorului pentru acest act raport de cea mai bună calitate. Accesul la o apă de calitate este un subiect foarte important, foarte important pentru cetăț- toți cetățenii europeni în contextul vieților cotidiene și în contextul sănătății publice. Uh, directiva în vigoare în momentul de față uh, n-a fost uh, reformată de ceva vreme și tocmai de aceea trebuie să ne aplicăm atenția asupra ei. În primul și în primul rând, uh, scurgerile. Scurgerile sunt uh, pierderile uh, de apă sunt importante. 33% dintre apele care circulă prin conducte se pierde. Și scurgerile acestea, să nu uităm, reprezintă un risc și pentru calitatea apei care ajunge până la urmă la utilizator. Există uh, Uh, diferite microorganisme care s-ar putea forma, rugina, etc. E bine, apa uh, care curge prin, uh, prin conducte, e clar, nu este de cea mai bună calitate. După aceea, trebuie să ținem cont de utilizarea apei în sectorul industrial. Trebuie să ținem cont de importanța acestei, acestei resurse, să ne asigurăm că această resursă nu este mult prea sau nu, nu este prea costisitoare pentru industria, am putea crea, cine știe, poate sisteme care să permite un fel de calcul diferit a costurilor apei uh, pentru diversele sectoare economice, sectoare industriale, în funcție de alte eforturi în direcția protecției mediului înconjurător făcute de aceste state membre. De asemenea, trebuie să uh, ținem cont de necesitatea Uh, întăririi încrederii pe care cetățenii europeni o au în calitatea apei care le este furnizată. Să nu uităm nici uh, dimensiunea socială a acestei uh, directive. Dar, în primul și în primul rând, directiva aceasta vizează mediul înconjurător. Până la urmă, politica socială, să nu uităm, ține de responsabilitatea statelor membre. Deci, chiar dacă dimensiunea socială este importantă, nu trebuie să uităm faptul că această dimensiune ar uh, fi mai degrabă în cârca statelor membre. Noi trebuie să ne să ne concentrăm pe efectele benefice asupra mediului înconjurător. Da, după aceea instalațiile de plumb trebuie să fie eliminate, trebuie să ne asigurăm că bacteriile sunt uh, de asemenea eliminate, deci avem multe de făcut. Doamna Müller, mulțumesc foarte mult raportorului pentru eforturile demarate. Domnul raportor, raportor a reușit să identifice și să elimine o serie de lacune din propunerea inițială inițială a Comisiei. Mulțumesc de asemenea însă și Comisiei pentru dialogul uh, purtat cu noi. Uh, calitatea apei este esențială pentru mine. Uh, de peste 20 de ani m-am ocupat uh, pe plan local și mă ocup în continuare de furnizarea de apă. Îmi dau seama că directiva aceasta uh, Uh, dorește să se transforme într-un fel de garanție pentru calitatea apei. În uh, Germania avem vreo 6.000 uh, de furnizori de apă. Există niște structuri relativ relativ clare, care sunt însă în uh, gestiunea statelor, uh, uh, autorităților comunale și tocmai de aceea îmi doresc ca abordarea de risc să fie, să poată fi aplicată de către micile autorități. Ehm, tocmai de aceea, aspecte legate de eh, evaluarea parametrilor, eșantionare, trebuie să fie eh, rediscutate pentru a ține cont de specificitățile, specificitățile autorităților locale. După aceea, încă un eh, punct important este acela referitor la informațiile furnizate consumatorilor. Vorbim despre un bun public, e clar că consumatorul trebuie să beneficieze de toate informațiile existente cu privire la calitatea apei. De asemenea, accesul la informații este important, dar trebuie să discutăm despre tipul informațiilor care sunt într-adevăr esențiale pentru consumator. Trebuie să vedem care sunt informațiile care trebuie neapărat uh, furnizate. Nu toate aceste informații trebuie să ajungă la uh, consumator. După aceea, sunt uh, de acord cu raportorul în ceea ce privește lista de supraveghere a microplasticului, uh, perturbatorilor uh, endocrini. Ei bine, în ceea ce privește această listă, e clar că trebuie să ținem cont de dovezile științifice. De asemenea, legătura de aici cu directiva cadru privind apa nu mi se pare cât se poate de clară în propunerea Comisiei. Din punctul meu de vedere, e clar că sub, subsidiaritatea trebuie să fie respectat, să nu uităm că există și aceste autorități uh, comunale, care locale, uh, de mici dimensiuni, care se ocupă de furnizarea apei. Ei bine, uh, a, responsabilitatea acestor autorități trebuie să continue a fi acceptată. Tarifarea, bineînțeles, a apei este importantă. Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile depune, depuse până acum și vom continua să lucrăm și pe viitor în interesul cetățenilor. Mulțumesc foarte mult. În numele verzilor, dați-mi voie să vă prezint uh, poziția noastră. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc atât Comisiei cât și raportorului pentru eforturile excelențe, excelente Salut uh, multe dintre propunerile Comisiei Europene. Mă, gând, mă bucură, spre exemplu, lista revizuire a parametrilor. Sunt încântată de această abordare bazată pe risc. Uh, și eu îmi doresc mai multă transparență și mai multe informații pentru consumatori și de asemenea accesul la apă și prevederile în acest sens ca urmare a inițiativei cetățenești, ei bine, prevederile acestea sunt esențiale. De asemenea, vreau să mulțumesc raportorului care spune în că anexa 1 este absolut esențială în determinarea parametrilor folosiți. Ei bine, sunt întru totul de acord pe tema aceasta cu domnul raportor. Din păcate, îmi dau seama că în propunerea de text domnul raportor deviază de la această listă A. Uh, unii sunt uh, subliniați, alții sunt uh, eliminați uh, și uh, Domnul uh, raportor uh, cere o reducere a obligațiilor de monitorizare și de asemenea oferă mai multă discreție statelor membre în ceea ce privește evaluarea acestor parametri. Nu vă va surprinde faptul că nu sunt de acord cu această atitudine laxistă. Să ne gândim, spre exemplu, la perturbatorii endocrini care reprezintă în mod clar o problemă în momentul de față. Haideți să-i tratăm și aici, nu doar în directiva cadru uh, privind apă, da? apa. Dacă eliminăm de aici, ne tăiem craca de sub uh, uh picioare. În ceea ce privește acum substanțele perfluorinate. Industria în momentul de față vedem că încearcă să, să schimbe uh, moleculele utilizate și tocmai de aceea, concentrându-ne doar pe substanțele interzise deja, permitem practic industriei să vină cu noi substanțe care să nu cadă după aceea sub, uh, în domeniul de aplicare, sub acoperirea acestei directive. După aceea mai există o serie de alte, alte substanțe tratate în propunerea Comisiei Europene Uh, substanțe care ar trebui să facă obiectul unor, uh, unor, de, unor uh, cerințe mult uh, mult mai severe din, din punctul meu de vedere. Bineînțeles că nu sunt dogmatic în, în poziția mea. Există substanțe care Uh, trebuie să fie folosite, dar trebuie să vedem în ce măsură și după aceea transparența. Transparența este absolut esențială în, în îmbunătățirea de altfel a calității serviciilor de, tra- de uh, transport difuzarea apei. Doamna uh, Envi. Di adică cui stiamo Mulțumim foarte mult. Uh, discutăm de mult uh, Uh, despre această directivă cu privire la calitatea pe umane. Este o directivă foarte importantă uh, în textul comunitar și e adevărat că după această, adoptarea acestei directive s-a îmbunătățit calitatea apei potabile în întreaga Uniune Europeană. E important să îmbunătățim însă acest text uh, pentru că e un text care se referă la toate elementele care intervin. Noi suntem de acord cu propunerea Uh, directive europene de a uh, reforma această directivă. Eu cred că este foarte important uh, să ne lăsăm mânați de principiul protecției pentru a precauției pentru a îmbunătăți și mai mult protecția consumatorilor. Eu uh, sunt ecologistă, deci e evident că astfel de uh, eforturi mi se par foarte importante. În ce privește microparticulele uh, de plastic, uh, introducerea lor uh, în text e foarte important, mai ales datorită perturbatorilor uh, uh endocrini, uh, apoi uh, lista cu FOS, este foarte important faptul că Comisia, în urma presiunii ecologice din partea cetățenilor, Uh, începe să uh, țină cont și toate, de, de, de toate aceste aspecte. Mă gândesc la uh, contaminarea cu anumite metale, de exemplu. Deci mai putem adopta măsuri pentru a îmbunătăți calitatea apei potabile pentru consumatori. Uh, mă gândesc, de exemplu, la abordarea pe risc sau evaluarea individuală de risc. Cred că ar trebui să uh, definim mai bine rolul și uh, responsabil, responsabilitatea părților, părților sau a factorilor implicați. Deci, iată, textul este bun, dar poate să fie îmbunătățit. Există inițiativa cetățenească cu privire la care vizează articolul 13 din propunere. Uh, a existat această inițiativă cetățenească care, bineînțeles, că ne încurajează să ne asigurăm că uh, serviciile de uh, apă sunt gestionate în mod public. Accesul la apă trebuie să fie un drept fundamental în Uniunea Europeană și trebuie să Uh, punem capăt toate, toate acestor procese de privatizare care au uh, fost un eșec nu numai în Italia, ci uh, peste tot în Europa. Apa este o bună de bază care ar trebui să fie abordabil, la un preț abordabil, accesibil tuturor cetățenilor europeni. Cred că Trebuie de asemenea să ne ocupăm de tot ce ține de pierderile de apă, mai ales în contextul schimbărilor climatice. 60% din apa din uh, Italia este pierdută în sistemele de canalizare. Mulțumesc, uh, aș dori să dau cuvântul doamnei Boile, domnule președinte. Uh, mi-ar plăcea să mă clonez, aș vrea să pot să fiu în două locuri în același timp. Am sosit cu întârziere, dar vă mulțumesc că îmi dați cuvânt, cuvântul oricum. Mulțumesc raportorului și raportorilor alternativi care uh, au intervenit, am luat notițe din birou. În orice caz, trebuie să spunem că directiva pentru apa potabilă a dus la uh, apă uh, relativ sigură peste tot în Europeană. Trebuie să salutăm acest lucru, dar aș dori în primul rând să introduc uh, articolul 13 cu privire la accesibilitatea în uh, propunerea Comisiei cu privire la directiva privind uh, apa potabilă. Uh, nu numai că am uh, adunat cele uh, un milion de, uh, um, de, de semnături necesare, am uh, adunat chiar 1,9 milioane de semnături și continuăm să primim astfel de semnături. Știu că în răspuns Comisia a spus că directiva privind apa potabilă uh, tocmai asta încearcă să răspundă uh, aceste inițiative cetățenești, dar noi considerăm că uh, propunerea Comisiei nu acoperă uh, uh, solicitările din uh, această inițiativă cetățenească. În această inițiativă se vorbește foarte mult despre uh, privatizarea serviciilor de apă și apoi și despre tot ce ține de uh, sistemele de canalizare care sunt reglementate la nivel european. Accesibilitatea. Bineînțeles că ne bucurăm de faptul că în directiva privind uh, apa potabilă nu uh, se face trimitere la, în mod explicit la grupurile vulnerabile și accesul la apă uh, curată. E foarte important însă să abordezi accesibilitatea dacă încerci să faci demarcarea cu accesibilitatea. Deci la ce, ce, ce, la ce bun să avem Uh, abordabilitate, deci prețuri abordabile dacă persoana, persoanei respective nu îi se uh, garantează uh, accesul. Se spune că 3% din venit maxim ar trebui să se cheltuie pe apă. Deci nu avem, dar însă nu avem suficiente date în ceea ce privește sărăcia cu privire la apă. Uh, și e un aspect care este abordat în inițiativa cetățenească și în raportul Parlamentului European din septembrie 2015 care sprijine această inițiativă cetățenească. Deci voi uh, depune amendamente pentru a întări uh, articolul 13 uh, ca el să rămână puternic în directivă, dar așa cum spuneam, cred că e necesar să ne gândim Uh, la argumente juridice de ce articolul 1 din directiva privind apa potabilă ar trebui să fie redeschis. Pentru că dacă aceasta este decizia Comisiei, că aceasta e, acesta este răspunsul la inițiativa cetățenească, atunci obiectivele trebuie să reflecte acest lucru și uh, deocamdată obiectivele din directiva privind apa potabilă nu se referă la accesul la apă. În al doilea rând, sprijin intenția Comisiei de a spori transparența și uh, de a capacita cetățenii prin punerea la dispoziție de informații, dar am o problemă cu privire la subsidiaritate în ce privește cerințele de informații. La articolul 14, uh, care vizează sfera de aplicare a directivei, și alte articole care vizează furnizorii de apă. Uh, unele sunt prea prescriptive. Trebuie să ținem cont de subsidiaritate și de circumstanțele speciale din unele state membre. În ce privește aspectele tehnice, voi încerca să fac câteva schimbări, de exemplu, uh, sistemul de eșantionare din trecut, uh, pentru că măsurile propuse, măsurile noi, nu cred că aduc ceva în plus în ceea ce privește sănătatea umană, deci în orice caz eu sprijin organizațiile consumatorilor. Mulțumesc, vă rog să nu vă, respect, să nu vă depășiți uh, timpul pentru că uh, suntem în întârziere. Uh, următorul vorbitor este... Aș dori să mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru acest uh, raport și pentru diversele elementele propuse. Sunt de Uh, sigur că accesul la apa potabilă, uh, directiva uh, ține cont de specificitățile din fiecare teritoriu și cred că nu ar trebui să uh, stricăm acest uh, echilibru din directiva din 1998. Am impresia că Comisia ne propune această revizuire fără a aduce uh, schimbări majore pe fond face mici schimbări care vor duce la consecințe negative pentru consumatori. Contez pe statele membre și pe Consiliu Uh, pentru a garanta respectarea principiului subsidiarității în dezbaterile cu privire la revizuirea acestei directive. Și în acest sens susțin propunerile raportorului care uh, evită creșterea prețului uh, de apele pentru consumator. Faptul că Comisia dorește să multiplice punctele de control nu uh, ne convinge cu atâta timp cu cât uh, tot ce ține de potabilitatea apei în Europa este, e reunit. Uh, riscurile au fost abordate, uh, nu se mai moare în Europa datorită uh, holerei și aceasta trebuie să recunoaștem că e în urma furnizorilor de apă care pun la dispoziție apă, apă de calitate de mai bine de 40 de ani. Dar, în orice caz, trebuie să schimbăm paradigma și să abordăm riscul cronic, cel legat de micropoluanți. Mă gândesc, bineînțeles, la perturbatorii er- ă, endocrini, la microplastice, la rezidurile de medicamente, care în prezent ă, pun ă, la mare încercare definiția pe care o avem în prezent pentru apa potabilă. Putem evita totuși o astfel de poluare. În Lozan, de exemplu, există un centru de tratare a apei care tratează rezidurile de medicamente. Deci, Uh, dacă vrem să facem recomandări la nivel european prin texte legislative, atunci ar trebui să ne axăm pe redefiniția conceptului de apă potabilă. Sunt de acord cu domnul Donta în ceea ce privește uh, materialele care intră în contact cu apa și accesul la informația consumatorilor. Și, în fine, în ceea ce privește dreptul de acces la apă, cred că trebuie să avem un răspuns mai clar în ce privește acest concept. Eu aș lăsa inițiativa la uh, latitudinea statelor membre Uh, pentru a interpreta și a pune în aplicare acest drept. Să știm totuși că apa nu e gratuită, întotdeauna plătește cineva și în general acel cineva este contribuabilul. Poate că am putea să ne punem de acord asupra faptului că dreptul de acces la apă pentru toți înseamnă de fapt că apa ar trebui să fie accesibilă la un uh, tarif uh, abordabil și plafonat. Mulțumesc! Mulțumesc! Contribuții suplimentare, vă reamintesc că într-adevăr nu mai avem timp două minute pentru fiecare vorbitor, dar aș dori să vă rog dacă se poate să uh, fiți și mai succinți pentru a da posibilitatea raportorului să aibă o reacție la întrebările și remarcele făcute în timpul dezbaterii. Domnul Florenț acum. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg cu timpul ce spuneți. Aș dori să îl susțin pe raportor are dreptate să abordeze aceste subiecte și comisia. Apar noi substanțe, iar regulamentul are peste 20 de ani, deci e o idee bună. Mai ales în uh, ideea uh, medicamentelor și uh, microplasticelor. Acestea trebuie abordate. Îmi place abordarea, îmi place că Comisia Uh, intră în detalii și recomandă să bem mai multă apă de robinet, îmi place mult asta. Um, transportul a 3 litri de apă îmbuteliată costă atât cât uh, transportul a 50 de uh, mii de litri de apă de robinet. Deci nu pot decât să-i recomand um, raportorului să continue tot așa. Însă verificarea calității, mai ales la uh, consumatorii privați, în afara rețelei obișnuite, mi se pare uh, mai complicat. Um, uh, contactul substanțelor care vin în, sau materialelor care vin în contact cu um, apa, mi se pare mai complicat. Uh, Trebuie, bineînțeles, se poate și exagera aici. Eu sper că vom găsi o abordare moderată. Mulțumesc, domnul Demesmacher. Aansluitend, eh, eh, en terzijde. Eh, Mulțumesc foarte mult. Apa potabilă din Bruxelles, de la robinet, este foarte bună și nu vă spun o noutate acum. Putem folosi, putem bea uh, apa potabilă, apa de la uh, robinet pentru a înlocui uh, apa din uh, sticlele de plastic. Uh, susțin uh, obiectivul uh, legat de revizuirea uh, directivei, dar uh, am și câteva puncte clinice. Uh, e vorba mai ales de aspecte tehnice care sunt foarte clare. În primul rând, trebuie să existe o demarcare foarte clară între um, uh, votarea acestei propuneri și uh, legislația cu privire la alimentele. Trebuie să ne asigurăm uh, că avem de-a face cu situații, deci că avem coerență, să vedem cine, uh, care sunt regulile care se aplică unui sector uh, și uh, celuilalt. Apoi, uh, în ceea ce privește Organizația Mondială a Sănătății, Comisia ar trebui să uh, țină cont de uh, aspectele tehnice. Domnul Dantan a vorbit despre acest aspect. Apoi, eșantionarea, deci număr, creșterea centrelor de eșantionare, să nu uităm că toate aceste centre vor costa, costa bani Uh, deci trebuie să ne gândim cine plătește. Deci cred că propunerea merge în direcția cea bună, este o uh, îmbunătățire foarte clară pentru consumator, dar în orice caz o să uh, înaintez câteva amendamente pentru a îmbunătăți această propunere. Doamna Aris, acum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori ca și ante, antevorbitorii mei să-i mulțumesc domnului raportor pentru tot ce a făcut. E foarte important acest proces în comisia noastră încercăm să uh, găsim acest uh, echilibru foarte important între a garanta calitatea apei potabile din Europa, uh, bineînțeles un obiectiv imperios necesar, fără a impune poveri disproporționate, pentru că până la urmă consumatorul plătește factura. Deci, aceste, această eșantionare, controlarea apei fiecare zi, mie mi se pare absurdă. Apoi, ar trebui să testăm cât e de necesar și, sigur, în funcție de riscul legat de parametrul respectiv și de locul respectiv, mi se pare abordarea cea mai pertinentă și am impresia că și raportorul o preferă. Un alt element pozitiv, actualizarea, acolo unde o justifică știința, subliniat acest lucru raportor, acestor parametri care au 20 de ani. Deci trebuie să uh, includem, de exemplu, perturbatorii endocrini, dar nu doar uh, ei. Acum ajung la o întrebare pe care aș dori să o adresez raportorului sau comisiei în ceea ce privește analiza de riscă pe care fiecare furnizor de apă ar trebui să o efectueze. De ce să uh, avem uh, termene diferite în funcție de uh, dimensiunile distribuitorului de 3 sau 5 ani. Ce se întâmplă cu principiul legalității între furnizorii de apă și mai ales principiul legalității între consumatori care toți ar trebui să poată să consume o apă cât mai sănătoasă cu putință. Am, am sintetizat, domnule președinte. Mulțumesc. Doamna Șaier Pieric acum. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, belangrijke punten zijn opgenomen, niet alleen het recht op. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Am uh, uh, discutat uh, de alte uh, aspecte înainte în ceea ce privește această inițiativă cetățenească și apoi uh, um, metalele care vin în contact, în contact cu apa. Și de fapt despre asta vorbim uh, noi astăzi aici. Uh, avem uh, amendamentele la punctul 10, uh, care mi se par foarte bine, apoi uh, o abordare corectă în ceea ce privește termenele, toate acestea mi se par pozitive, apoi armonizarea în funcție de regulamentul cu privire la substanțele chimice. Aici trebuie să facem ceva la articolul 10. Aș dori să lansez un apel să menținem principiul subsidiarității și uh, obligațiile de raportare Um, um, avem, uh, de exemplu, în sudul țărilor de jos uh, o fabrică care poluează și vă pot spune că Agenția de Protecție a Mediului a lansat uh, anumiți, anumite criterii foarte clare pe care le-am folosit și în regulamentul RICI pentru anumite substanțe chimice. Dar, din păcate, regulamentul RICI nu este obligatoriu Uh, și câteodată în apă ajungă tot felul de substanțe necunoscute, dar în orice caz o să înaintez uh, amendamente în scris. Mulțumesc. Domnul Gramaticakis acum. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η Ήπειρός μας δεν αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα. Mulțumesc foarte mult. Acest uh, raport nu are aspecte problematice, cred eu, dar mai rămân unde lucruri mm, care trebuie decise. De exemplu, infrastructura în Salonic, al doilea oraș cel mai mare din Grecia, deci în acest oraș, la un moment dat a fost o pană de, de aprovizionare cu apă de 10 zile, într-o perioadă cu foarte mulți turiști există repercusiuni, deci dacă lipsește apa de băut. Și nu vrem ca oamenii să tot cumpere apă îmbuteliată. Să tot cumpere apă, apă îmbuteliată, pentru că și asta are repercusiune asupra mediului. Trebuie, deci, să avem o mai bună armonizare în ceea ce privește infrastructura. Și, de asemenea, Uh, trebuie să găsim răspunsuri la problema secetei. Unele țări sunt uh, mai degrabă afectate de acest fenomen, de exemplu insulele grecești. Există un subiect uh, foarte delicat pentru noi. Și am avut o serie de semnături adunate în acest Uh, sens, și anume problema apei și aprovizionării cu apă. trebuie să vedem ce se întâmplă în Uniunea Europeană pentru a uh, răspunde la aceste probleme, pentru a ajuta comunitățile locale ca drepturile lor să fie respectate. Mulțumesc, domnul Hoitema. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Pentru mine este inacceptabil ca Uniunea Europeană în propunerea sa să elimine articolul 10. Cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe articolul 10 și să avem uh, claritate. Trebuie să avem o armonizare pe piața internă Trebuie să îmbunătățim articolul 10 și apreciez faptul că raportorul urmează această linie. De asemenea, mi se pare importantă mi se pare importante derogările. De exemplu, articolul 9 nu trebuie eliminat, ci trebuie ca și uh, statele membre să poată avea unele derogări în anumite situații. De asemenea, articolul 12 trebuie să fie mai clar dacă uh, se depășesc anumiți uh, parametri, dar mm, sănătatea nu este afectată. Trebuie să vedem cum putem aborda asta. S-a spus mult despre informare și monitorizarea parametrilor. Dacă citesc uh, propunerea Comisiei Europene, am multe semne de întrebare. Bun, putem monitoriza, putem monitoriza 365 de zile pe an, dar din ce motiv? să nu rezolvăm probleme care de fapt nu există. Pentru monitorizare, prin monitorizare nu vom avea apă de mai bună uh, um, calitate a apei. Avem nevoie de o abordare bazată pe risc, uh, legată și de, cu instrumente clare de uh, management. Deci nu doar să avem scris pe hârtie ca monitorizat. Apoi, în ceea ce privește furnizarea de informații și raportarea, de exemplu, chiar și către Bruxelles, aici trebuie um, să nu creștem povara administrativă pentru companiile de apă dacă nu există niciun uh, rezultat asupra calității apei. Mulțumesc, uh, spune președintele. Interpretarea se va încheia la 12 și 30 fix. Înainte de asta aș dori să dau uh, Uh, cuvântul uh, raportorului pentru a reacționa, iar apoi uh, comisiei. Și comisia va mm, putea interveni în engleză. Domnule Dota, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Am discutat deja cu unii dintre noastre. Eu mă voi asigura ca textul să rămână la obiect. Există uh, încercări de a introduce în text chestiuni ce nu țin de el. Apoi um, în, putem continua să discutăm și va fi posibil uh, un acord și cred că și comunitatea științifică va fi de acord cu argumentele noastre. Mulțumesc foarte mult! Dăm acum cuvântul uh, comisiei, vă rog. Mulțumesc, uh, Domnule președinte, aș dori să încep prin a-i mulțumi raportorului, raportorilor din umbră și tuturor celor implicați în acest uh, dosar pentru munca depusă până acum. Comisia este deschisă pentru a continua cu metoda de lucru constructivă de până acum. Um, iau notă din toate intervențiile că obiectivele stabilite și abordarea generală par să fie um, sprijinite, acceptate, dar bineînțeles există poziții diferite la anumite elemente. Da. Și pentru a nu întârzia prea mult lucrurile, aș vrea să clarific două lucruri care ar putea să ne ajute în următoarele noastre deliberări. Stabilim obiectivele și încercăm să abordăm unele dintre slăbiciunile din uh, raport. Întâi, pentru a vă aminti, Comisia va rămâne foarte constructivă. Este un dosar um, care ar putea fi adoptat în acest mandat și intenționăm să facem asta. Ce ne-am dori să facem este să ne menținem obiectivele.